So, nevertheless, five past three, we'll start. Nu contează, uh, este 3 și 5, le să începem. Primul punct de pe ordinea de zi este prezentarea raportului mondial cu privire la investiții, uh, UNCTAD pe 2017. James Tsan, director pentru investiții și întreprindere la UNCTAD este de față. Dumnealui s-a ocupat și de raportul anual privind investițiile. Deci, practic, avem de față un expert uh, în domeniul politicii investițiilor la nivel uh, mondial. Felicitări liberalilor, iată că sunt cel mai mare grup din uh, sală. Perfect. Politica în domeniul investi investițiilor reprezintă în continuare unul dintre cele mai importante elemente de pe agenda noastră. Evident că și problema cu privire la um, mecanismele de um, tranșarea um, disputelor în domeniul investițiilor uh, Uh, este discutată continuu. Am discutat această problemă și cu în, în um, negocierile cu Japonia. Încercăm să convingem uh, partenerii să se treacă la noul sistem de uh, înlăturare a disputelor. Mai avem acum și o discuție cu, cu, price, uh, cu privire la reciprocitatea în politica investițiilor, mai ales în ceea ce privește investițiile din China și investițiile europene în China. Avem o propunere cu privire la uh, verificarea acestui tip de investiții în Uniunea Europeană și, de asemenea, trebuie să discutăm și problema digitalizării și a um, provocărilor care apar din cauza modificărilor la nivelul producției in, um, industriale, care reprezintă alte și alte elemente cheie în domeniul politicii, in, în domeniul investițiilor. Avem și un dosar special uh, cu privire la um, această problemă. Iată așadar multe probleme de actualitate cu privire la investiții. Mă bucur că sunteți de față pentru a ne prezenta care este situația în legătură cu um, politica în domeniul investițiilor. Domnule Zan, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, vă mulțumesc pentru investiția adresată UNCTAD de a veni din nou în Parlamentul European. Este o onoare foarte mare că sunt prezent uh, în, în, um, aici și am venit în fiecare an datorită invitațiilor dumneavoastră. Vă sunt recunoscător dumneavoastră și echipei dumneavoastră pentru că până acum cooperarea cu UNCTAD, mai ales cea de anul trecut, când ați avut o delegație a Parlamentului European la forumul anual al UNCTAD uh, a fost foarte bună, ne-a permis să, să discutăm uh, probleme foarte importante cu lideri din domeniul politic și din domeniul mediului de afaceri și astfel ați avut și dumneavoastră un impact asupra um, activității UNCTAD. Astăzi am, am să țin o prezentare legată de trei aspecte aspecte care sunt uh, cele mai importante în raportul nostru de anul acesta. În primul rând, uh, tendințe uh, și perspective la nivel global în investiții, în al doilea rând, ultimele modificări ale politicii la, în, la nivelul investițiilor, un lucru foarte important fiind um, strategia națională de securitate, strategiile naționale de securitate. Este vorba și despre um, tratatele de investiții și reformarea acestora. În al treilea rând, aș vrea să vă vorbesc și despre tema raportului de anul acesta și anume investiția în economia, investițiile în economia digitală, politici și provocări. Mai întâi aș vrea să vă vorbesc despre tendințe și perspective. După cum vedeți pe ecran, avem un grafic graficul general pe care vedeți în primul rând tendințele. Fluxul de investiții a scăzut și uh, recuperarea la nivelul fluxurilor globale de investiții este destul de dificilă. În al doilea rând avem și uh, date geografice și vedem că fluxul de investiții se schimbă de la an la an drastic și că nu este la fel în toate regiunile globului. În al treilea rând, avem și perspectivele de viitor. Um, suntem optimiști, dar modest. Credem că există o recuperare modestă, dar există și o mare perioadă de incertitudine în viitorul apropiat. Un alt lucru pe care îl vedeți uh, pe ecran este că toate aceste tendințe au implicații la nivelul lanțurilor de valoare mondiale și la nivelul uh, productivității din întreaga lume. Cu ajutorul acestui grafic veți înțelege că în ultimii ani, mai ales de când s-a instalat criza um, financiară, um, investițiile străine directe nu și-au revenit și nu au reușit să ajungă la nivelul din 2007, cel mai ridicat. Anul um, trecut uh, a existat o scădere de 2% spre diferență de um, anul 2015, când s-a înregistrat o creștere de 34%. După cum vedeți din grafic, uh, fluxurile au scăzut de 5 ori uh, de când a, s-a instalat criza financiară și a, încerc, a crescut modest doar de 3 ori. De aceea vă spun că recuperarea este dificilă. În al doilea rând, să privim um, fluxurile uh, Um, de investiții din diverse regiuni, de exemplu economiile aflate în tranziție, țările în curs de dezvoltare și aici vom vedea că recuperarea este dificilă, dar ce este interesant este că, de exemplu, în 2013 și 2014, uh, fluxurile de investiții în țările aflate în curs de dezvoltare au crescut foarte mult și au depășit uh, totalul fluxurilor din uh, țările dezvoltate. Adică, ce vreau să spun este că um, um, investițiile care au intrat în țările aflate în curs de dezvoltare au fost mai mari în total decât cele uh, care au intrat în țările dezvoltate. Dar acest lucru s-a schimbat în 2015 și 16, 2016, când în țările dezvoltate au intrat aproape 60% din uh, fondurile destinate investițiilor la nivel global. Deci, practic, s-a inversat raportul. La nivelul țărilor aflate în curs de dezvoltare, uh, investițiile străine directe au scăzut drastic față de scăderea de 2% înregistrată la nivel mondial. De exemplu, în Asia scăderea a fost de 15%, iar în America Latină și regiunea Caraibelor s-a înregistrat o scădere de 14%. În Africa a fost vorba de o creștere de, de o scădere de 5% la nivelul uh, economiilor din țările uh, dezvoltate, s-a înregistrat o creș- o, un flux de un, o, mie de miliarde de dolari, dar acesta este încă un nivel scăzut față de 1300 de miliarde de dolari cât s-a înregistrat în 2007. Conform estimărilor UNCTAD, este posibil ca în 2017 să existe o creștere modestă la nivelul investițiilor străine directe la nivel mondial, um, adică va fi o creștere de circa 5% și se va ajunge la 1750 uh, de milioane de dolari sau poate 1800 chiar. Acestea fiind spuse, uh, nu s-a reușit să se atingă încă nivelul maxim care se atinsese în 2007. Deci iată că suntem optimiști, totuși ușor îngrijorați, pentru că există o mare incertitudine la nivelul economiei mondiale, astfel că fluxurile de investiții nu vor fi foarte mobile. Printre probleme se, numeră, se, se numără nivelul scăzut al creșterii și riscurile, riscurile politi, geopolitice mari. Mai există însă și alți factori. Uh, acest nivel scăzut al um, investițiilor străine directe la, nivelul, um, la nivel mondial și de asemenea tipul de fluxuri, um, uh, adică fluxuri de investiții pentru modernizare sau fluxuri de investiții uh, pentru proiecte noi, ne arată că nu există foarte mult interes pentru lanțurile globale de valoare și pentru creșterea productivității. Asta pentru că vom vedea că, în general, um, cea mai mare creștere s-a înregistrat prin um, Um, fuziuni, achiziții, restructurări ale întreprinderilor care au avut loc în 2013 și 2014 și atunci s-a înregistrat și această creștere mare de, la nivelul fluxurilor de investiții străine directe. nu a existat o creștere foarte mare pentru, pro, um, pentru proiectele noi, ceea ce înseamnă că la nivelul lanțurilor de valoare mondiale nu a existat o creștere foarte mare și comerțul internațional este afectat și el. După cum știm, două treimi din comerțul mondial are de-a face prin lanțurile de valoare mondiale care sunt guvernate comun, în comun de uh, companiile multinaționale. Este vorba despre comerțul uh, în interiorul multinaționalelor și comerțul între mai multe multinaționale care domină piața mondială. Deci acest lucru este un factor de îngrijorare. Știm că multinaționalele ne ajută uh, um, uh, prin investițiile străine directe uh, cu noi cunoștințe și prin sprijinirea țării, mai ales a țărilor în, aflate în curs de dezvoltare, care au nevoie de noi tehnologii și noi cunoștințe din domeniu. Astfel, practic, um, a fost întârziată creșterea economiei și productivității, mai ales în țările aflate în curs de dezvoltare. Al doilea punct despre care vreau să vorbesc este um, reforma regimurilor privind investițiile internaționale și modificarea la nivelul um, planului politic mondial. Am să vă arăt două um, diagrame. Există patru factori foarte importanți uh, pe care îi veți vedea pe ecran, uh, cei patru D, cum îi numesc eu, dinamica, divergența, dilema care există la nivelul um, obiectivelor de, de dezvoltare um, durabilă, precum și un al patrulea factor despre care voi vorbi mai târziu. Întâi se vorbesc despre dinamică. În ultimul an mai ales, um, investiții, eh, politica în domeniul investițiilor a fost foarte dinamică. Peste 50 de state au creat noi politici în domeniul investițiilor și s-au luat peste 120 de măsuri în acest sens, inclusiv reformarea regimului investițiilor la nivel național. Eh, practic, în niciun an nu s-au mai luat atât de multe măsuri. La nivel internațional, de asemenea, au existat mai multe tratate noi, 36 mai exact, și dacă numărăm de la începutul anul acestui an, vom vedea că mai, au mai existat încă 5 tratate noi. Deci procesul continuă. În plus, ar trebui să ținem cont și de faptul că există tratate care încă sunt negociate astfel că uh, există peste 100 de țări care negociază peste 60 de tratate uh, de toate felurile, bilaterale, subregionale, regionale sau interregionale. Este un, uh, un ritm foarte alert care nu se vede în alte domenii. În plus, am văzut și că regulile neobligatorii care există în standardele internaționale, mai ales din ceea, în ceea ce privește situațiile financiare ale multinaționalelor, guvernanța, etc., uh, sunt uh, um, redactate din ce în ce mai frecvent, uh, nu doar de guverne, ci și fie de întreprinderi, fie de um, ONG-uri și alte astfel de um, organizații. În al doilea rând, am să vă vorbesc și despre dihotomia investițiilor. La nivel național, politicile privind investițiile se dezvoltă în paralel cu alte măsuri, liberalizarea, dezvoltarea, uh, Uh, investițiilor se dezvoltă în paralel cu niște măsuri de protecție a investițiilor. În astfel, într-o um, aceeași țară, ni se întâmplă să vedem că există măsuri de liberalizare a investițiilor și, pe de altă parte, și măsuri restrictive și protecționiste. De aceea vorbesc despre această dihotomie. Priviți partea stângă a diagramei. Acolo avem uh, perioada din 1990 și începutul uh, secolului al XXI-lea. Vom vedea că, în medie, 9% din măsuri sunt uh, protecționiste, iar acum circa 30% dintre măsuri sunt restrictive și protecționiste. Și aici includem și măsurile de securitate națională, dar despre acestea voi vorbi mai târziu. Pe partea dreaptă aveți o diagramă care prezintă dinamica tratatelor internaționale în domeniul investițiilor. Am vorbit despre o divergență în acest sens, pentru că există trei sau patru canale pe care se discută în prezent. După cum am spus, în primul rând există un număr mare de state care negociază noi tratate prin care se încearcă uh, să se um, îmbunătățească standardele de protecție în domeniul investițiilor, dar și de liberalizare a acestora și, în al doilea rând, se încearcă să se creeze tot felul de elemente de responsabilitate socială pentru a se crea un echilibru. De aceea vorbim despre îmbunătățirea standardelor internaționale și a tratatelor internaționale în domeniul investițiilor. Cel de-al doilea canal despre care am vorbit uh, vizează țările care încep să se retragă din tratate. Există și aceste țări care vor să părăsească sistemul, vor să părăsească orice proces, um, um, orice, orice fel de proces um, multilateral. Deci unele țări pun capăt acestor acorduri unilaterale și 19 tratate anul, anul trecut au fost uh, astfel uh, încheiate de țările respective. E vorba de economii uh, în dezvoltare, economii emergente cheie. Următoarea forță, următorul canal este majoritatea. Țările își revizuiesc uh, modelele de tratat, rețelele din aceste tratate și revizuiesc uh, acest lucru și fac negocieri în sensul investițiilor și se pregătesc pentru uh, negocierea unei noi generații de tratate de investiții. Și ajungem astfel la un alt subiect și anume reforma regimului tratatelor internaționale de investiții. Domnul Lang s-a referit exact la reforme în introducere și, de fapt, conform cu uh, ceea ce spune UNCTAD privind uh, regimul lansat în 2013 de UNCTAD, uh, vorbim de o reformă în două faze. Prima fază merge foarte bine și avem multe realizări. Ce înseamnă prima fază? Prima fază este cea în care țările și grupurile regionale își revizuiesc rețeaua de tratate de investiții, își revizuiesc modelele de tratat, pozițiile și sunt gata să negocieze iar uh, această nouă generație de modele de tratate de investiții uh, sunt folosite pentru noile tratate. Cam asta se întâmplă acum și, de fapt, dacă uh, analizăm această nouă generație de tratate semnate în ultimii 3 sau 4 ani, vedem care sunt uh, tendințele, adică ideea este de a scoate în evidență în tratate dimensiunea dezvoltării durabile, obligațiile dintre firme și stat care sunt incluse în tratate. Asta e o tendință bună. O a doua fază a reformei se va ocupa de tratatele existente. Există peste 2700 de asemenea tratate de investiții din generația veche, care au fost încheiate în anii 80, în anii 90 și la începutul acestui secol, înainte de uh, criza financiară, înainte de a trece la modelul dezvoltării durabile. Sunt tratate care trebuie revizuite și dacă analizăm în ultimii ani uh, litigiile care au apărut, majoritatea cazurilor de litigii provin din vechea generație de tratate de investiții și dacă le analizăm, analizăm aceste tratate, peste 95% dintre ele nu menționează dezvoltarea durabilă, nu au o dimensiune de dezvoltare durabilă și nu au dreptul, de, de, posibilitatea de a reglementa aceste chestiuni. Deci trebuie să ne ocupăm de aceste tratate. Este a doua etapă a reformei. Și în raportul de anul acesta sunt mai multe opțiuni, 10 opțiuni privind uh, aceste vechi uh, tratate. Modernizarea, actualizarea sau folosirea diverselor măsuri pentru ca tratatele acestea să fie adusă la zi pentru a evita litigiile care se constituie în bariere în calea obiectivelor de dezvoltare durabilă. Cam asta ar fi aspectul legat de reforme și în contextul uh, regimului uh, referitor la tratatele de investiții internaționale. Ultimul punct la care vreau să mă refer este cel legat de politica internațională a investițiilor și e vorba de o dilemă. Care este această dilemă? Liderii mondiali, guvernele din toată lumea, societatea mondială sunt implicate în ideea de a urmări scopurile dezvoltării durabile. Avem 17 asemenea obiective și majoritatea acestor obiective de dezvoltare durabilă se referă la sectoare, la industrii, care sunt foarte importante pentru diversele state. E vorba de agricultură, infrastructură, servicii publice, cum ar fi furnizarea de apă, dezvoltarea urbană, infrastructura. Și sunt domenii în care e nevoie de investiții. Știm foarte bine că nu există finanțare TAD e vorba de 2,5 milioane de dolari pentru țările în curs de dezvoltare. Deci ce nevoie de investiții private în aceste sectoare. Totuși, în aceste sectoare, dacă analizăm politica de investiții, sunt sectoarele care sunt închise, de fapt, pentru investițiile străine și investițiile private Evident e de înțeles pentru că sunt sectoare în care e nevoie de investiții publice, e vorba de sectoare publice care oferă bunuri și servicii la un preț uh, pe care cei săraci să și-l poată plăti, dar între timp nu e suficient. Cam asta este dilema cu care ne confruntăm și Cam asta este chestiunea care trebuie rezolvată de către politicieni sau de către factorii de decizie. Trebuie să echilibrăm cumva investițiile private cu investițiile publice. Trebuie să echilibrăm efortul de a îmbunătăți profitul și profilul profitului pentru investitori și să asigurăm faptul că sunt uh, se asigură aceste servicii publice la niște prețuri pe care cei sărași le pot permite. Și mai am uh, de discutat o chestiune care e importantă pentru Parlament, și anume siguranța națională. Dacă analizăm graficele, în primul se vede că siguranța națională și excepțiile de la siguranța națională care apar în aceste tratate internaționale de investiții, există la un dat o bază de date, am analizat aceste tratate și am vrut să vedem în ce măsură se reflectă excepțiile de securitate, siguranță națională. Se vede de aici că, de fapt, numărul 1, toate aceste tratate de investiții proporția pare foarte mică. Dacă ne gândim la cele semnate până în anul 2000, erau numai 9% dintre tratate care cuprindeau și chestiuni legate de excepții de siguranță națională. Și numai 14% din totalul tratatelor cuprind aceste probleme, adică vreo 350 de tratate. Dar dacă analizăm tratatele mai recente semnate între 2011 și 2016, jumătate dintre ele cuprind excepții referitoare la siguranța națională, ceea ce arată o creștere a atenției acordată acestor chestiuni în tratatele internaționale de investiții. La nivel național avem și aici o imagine generală protecția industriilor strategice, am făcut această verificare în foarte multe cazuri, peste 50 la țări, peste 50 de țări, marile economii, de fapt, au restricții pentru investițiile străine în sectoarele delegate. 14 țări au un monopol de stat, care este clar menționat în legea investițiilor, deci sunt activități care asigură servicii publice de bază și 18 țări care au un mecanism de revizuire a tratatelor uh, investiții pentru sectoarele predefinite. Adică le-au liberalizat, dar vor să le controleze și sunt 8 țări unde există un mecanism de verificare care se poate referi la orice investiții uh, internaționale n-au liberalizat, n-au restrâns sectorul, dar au libertatea de a monitoriza, de a analiza sectoarele respective. Am uh, analizat și măsurile puse la punct între 2006 și 2016, în ultimii 10 ani. 22% din politicile noi introduse se referă la problemele de siguranță națională ceea ce se referă și la revizuirea existenței, eh, legislației existențe, eh, respingerea oricăror achiziții internaționale care se referă, care reies din aceste procese naționale de monitorizare. Care sunt eh, chestiunile implicate în această monitorizare făcută la nivel național? Sunt patru. În primul rând, țările au diferite tipuri de uh, regulamente privind uh, investițiile străine directe, în al doilea rând, procedura de monitorizare folosește concepte diferite legate de siguranța națională, în al treilea rând, țările diferă în ceea ce privește conținutul și profunzimea acestui proces de monitorizare și, în al patrulea rând, lucru foarte important, cum se face diferența între temeri, temerile legitime publice și măsurile protecționiste. Lucru e foarte greu de făcut și de fapt, spunem că protecționismul în materie de investiții este în ochii celui care se uită la ele, pentru că nu există, de fapt, o definiție a protecționismului în materie de investiții în acest moment. Nu există în niciun fel de instrument de politică internațională și ultima parte a prezentării mele se referă la tema raportului de anul acesta, investițiile în economia digitală, provocări și politici. În primul rând, graficul acesta arată care sunt participanții principali în lanțul valoric digitalizat. Lanțul acesta afectează, a fost foarte mult afectat de digitalizarea economiilor la nivel mondial așa încât va afecta comerțul și investițiile. Vreau să mă refer mai pe larg. În primul rând, digitalizarea transformă producția internațională și lanțurile valorice internaționale. Impactul digitalizării implică toți factorii din sistemul, ecosistemul digital, Aici ne referim la companiile multinaționale TIC, companiile tradiționale multinaționale și companiile multinaționale din domeniul informatic. Cum sunt afectate aceste companii uh, de lanțul valoric internațional. Ele transformă peisajul investițiilor internaționale în mai multe moduri. În primul rând, apar noi participanți în domeniul acesta întreprinderi multinaționale care cresc mult mai repede decât cele tradiționale. Mă refer la cele din domeniul TIC. Ia uite, ne uităm la primele 100 din primele 500 uh, de companii multinaționale, sunt din ce în ce mai multe multinaționale digitale care intră în acest clasament din ce în ce mai repede. În al doilea rând, când a făcut UNCTAD prima dată această clasificare, companiile multinaționale din primele 100 au crescut foarte, foarte repede, mult mai repede decât celelalte. Și aceste companii sunt diferite de cele tradiționale, dacă ne gândim la amprenta lor internațională, au trei trăsături importante. În primul rând, sunt uh, Uh, ușoare, mă rog, nu au foarte multe active, adică au investiții directe străine mult mai puține decât celelalte. În al doilea rând, sunt extrem de concentrate. De exemplu, dacă analizăm, le analizăm pe primele dintre ele, 60% dintre ele au sediul în Statele Unite și încă 30% sunt uh, amplasate doar în puține țări, cum ar fi China, Japonia, Corea și Germania, foarte puține în Germania. Deci sunt mult mai concentrate decât uh, multinaționalele tradiționale, ceea ce pune probleme din punct de vedere al concurenței globale. În al treilea rând, au Uh, vânzări foarte multe și uh, dețin uh, foarte multe bunuri um, lichide în, țări, în alte țări. Acestea sunt țările lor principale, iar parlamentarii ar fi bine să acorde atenție acestei chestiuni. Digitalizarea economiilor afectează de asemenea și companiile multinaționale tradiționale. Să vă dau trei trăsături. În primul rând, Digitalizarea afectează orice segment al uh, lanțului valoric global, adică de la achiziții, cercetare și dezvoltare, producție, coordonare, logistică, uh, relații cu clienții și chiar afectează structura de guvernanță a acestor companii. În al doilea rând, se face o tranziție către ideea de a avea din ce în ce mai puține active, sunt forme cu active puține în producție. Ce înseamnă acest lucru? Asset light în engleză. Înseamnă că sunt din ce în ce mai puține forme de uh, investiții active, uh, cum ar fi investițiile forine, străine directe, se trece la alte modele de investiții, se folosesc, eu știu, alte forme uh, Uh, lice, licențiere, franciză în loc de investiții directe. Și sunt două motive. Uh, Unul, că se opun riscurilor din cauza incertitudinii din lumea de astăzi și, în al doilea rând, digitalizarea. În al treilea rând, E vorba de modele de afaceri care acum încep să apară, se intensifică operațiunile internaționale și apoi uh, pun sub semnul întrebării modelele de afaceri ale firmelor tradiționale. De exemplu, sunt modele diferite cum ar fi sur, suprafața accelerată, intermediera, intensificarea distribuirii producției flexibile, sunt modele noi care ies, inclusiv 3D și sunteți familiarizați cu acest lucru. Acesta este impactul. Al doilea mesaj cheie pe care vreau să-l transmit. Internetul pentru toți poate fi realizat am văzut în viitorul apropiat, în viitorul imediat. Ce înseamnă acest lucru? Obiectivele de dezvoltare durabilă există acolo un obiectiv important și anume conectivitatea la nivel internațional. Credem că dacă există o politică corectă se poate face acest lucru. Am făcut niște calcule la nivel internațional care este problema internațională, ce înseamnă accesul la internet pentru toată lumea, conectivitatea la internet, ce am calculat, ce nevoie avem. Dacă vrem să umplem acest uh, acest decalaj și să existe accesul la banda largă pentru economiile în tranzițiile și țările în dezvoltare, nu e nevoie de investiții foarte mari. Surprinzător, e vorba de 100 de miliarde de dolari americani care ar fi suficienți pentru a pune la punct conectivitatea 3G la internet pentru țările în curs de dezvoltare și economiile în tranziție. Acestea fiind spuse, avem nevoie și de alte aspecte care trebuie să contribuie, și anume conectivitatea internet la internet a investițiilor trebuie susțită, susținută de infra, infrastructura de furnizare a energiei electrice în țările uh, sărace și trebuie să existe și dezvoltarea, eu știu, uh, capacităților, uh, dezvoltarea conținutului pentru a restrânge decalajul respectiv. Dacă, eu știu, se atinge conectivitatea și acoperirea cu bandă largă ca în Europa sau ca în țările dezvoltate, asta nu înseamnă că populația chiar are acces la aceste facilități, adică utilizarea și disponibilizarea acestor lucruri trebuie să existe. Și uh, mă apropii de sfârșit, politicile uh, Există un cadru de politici pentru investiții în economia digitală, este o abordare holistică. Trebuie să pornim de la strategii pentru dezvoltarea economiei digitale pentru țările în curs de dezvoltare, ținând cont de concentrarea firmelor digitale și a economiei digitale. Noi uh, ne referim la includerea acestor strategii în uh, în strategiile respective și strategiile să se uh, includă în dezvoltare. De fapt, nu se face uh, acest lucru. Asta ar implica nu numai dezvoltarea infrastructurii, ci și dezvoltarea sectorului digital a firmelor digitale și adoptarea digitalizării în toate sectoarele, mai ales pentru cele în curs de dezvoltare, care să țină pasul cu dezvoltarea lanțului valoric digitalizat ca să fie competitive pe piața internațională, pe piața comercială și a investițiilor internaționale. Trebuie să echilibrăm interesul public cu interesul privat, pentru că știm că trebuie să eliminăm barierele din calea comerțului, din calea investițiilor, iar aceste bariere reflectă și problemele și îngrijorările pe care le are opinia publică. Vă mulțumesc foarte mult, cred că am vorbit mult prea mult. Mulțumesc! Vă mulțumim foarte mult pentru această prezentare foarte amănunțită a politicilor de investiții la nivel internațional. A fost foarte interesant și acum dau cuvântul la discuții, stimați colegi. In Miles, Marie-Pierre, Heide mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc pentru prezentarea aceasta care ne-a făcut să avem o viziune largă apropo de investițiile străine directe și lanțul valoric. Am depus două întrebări. Prima întrebare. Este evident că pentru a face investiții în țările care au nevoie uh, de infrastructură de bază pentru serviciile publice fundamentale, e nevoie de colaborare între public și privat. Dar cred că e nevoie ca în aceste țări uh, administrația să aibă personalul care poată să exercite un control asupra acestor mecanisme de investiții, pentru că de foarte multe ori ne întâlnim cu situații în care uh, beneficiile sunt mai degrabă private, iar pierderile sunt publice. Modelul este greșit conceput, modelul e greșit pus în aplicare și apoi rezultatele nu sunt cele așteptate. De foarte multe ori uh, mecanismul e văzut cu ochii negativ și pe de altă parte există o temă pe care n-ați abordat-o și aș dori să vă pun o întrebare, două întrebări de fapt. În primul rând, cred că E vorba de atracția pe care o exercită investițiile străine directele și reducerile fiscale. Statele care au nevoie de resurse publice ca să facă servicii publice mai bune pentru cetățeni, să aibă infrastructura necesară, uh, este să oferă reduceri fiscale pentru ca marile companii să nu mai plătească, eu știu, impozite pe beneficii, dar nu e bine Aș vrea să știu dacă un UNCTAD se ocupă de vreun fel de reglementare care să ducă la o guvernanță fiscală pentru ca firmele să plătească acolo unde se instalează pentru beneficiile pe care le au și să nu mai fie situația să nu plătească impozite. Și apoi sistemul de investiții, sistemul public de investiții, de care se ocupă Uniunea Europeană, după cum știți, care a fost introdus în acordul cu Canada și vrem să devină multilateral. Cum, ce părere aveți despre acest model și ce părere uh, aveți despre ideea de a-l face să devină multilateral? Mulțumesc. Mari Pierre Scache. Thank you, Chair. Sorry, I was... Mulțumesc. Ascultam în continuare la cască interpretare. Vă mulțumesc, domnule Sion, pentru prezentarea făcută la momentul potrivit. Atinge toate subiectele politice fierbinți pe care le discutăm. Personal redactez <clears throat> un raport legat de activitatea de comerț digital. Am mai lucrat în Parlament și înainte și sunt de acord că e un domeniu în evoluție rapidă unde trebuie să <clears throat> reunim diverse subiecte, dar e și un subiect sau o discuție extrem de politizată. Și la asta o să mă refer cu întrebările. Care ar putea fi consecințele deciziilor noastre de aici? Un lucru pe care îl aud foarte clar în prezentare e nevoia de investiții directe, mai ales pentru a realiza obiectivele de dezvoltare durabilă. Ceva esențial și în același timp Tratatele mai vechi cu protecție pentru investiții sunt uh, din nou examinate. Nu vă spun nimic nou, mai ales oamenii care cred în dezvoltare, care examinează <clears throat> tratatele de generație mai veche privind protecția investițiilor, o combinație interesantă de elemente care se reunesc. Și riscul unei paralize sau unui blocaj cu cei care nu vor să se mai implice sau se excludă am auzit un avertisment din partea unui comisar care sugera că poate protecția investițiilor să fie lăsată deoparte, dispoziții în acest sens. După cum s-a întâmplat în acordul recent între Uniunea Europeană și Japonia. În mod asemănător, mi se pare interesant că spectrul politic mai conservator, care de obicei luptă împotriva protecționismului, acum vrea mai multe excepții din motive strategice de exemplu pentru investiții străine directe în Europa. E o dinamică interesantă în acest sens. Aș vrea să vă întreb despre riscul de paralizie. Nici o modernizare a regulilor de protecție investițiilor. <clears throat> Cum percepeți uh, posibilul impact asupra fluxurilor de investiții directe și impactul asupra obiectivelor de dezvoltare durabilă? O altă întrebare importanța internetului pentru toți în partea lumii în curs de dezvoltare, cum vedeți rolul sectorului privat uh, și relația cu interesele publice. Ați subliniat implicații asupra concurenței în ce privește mari actori uh, în tehnologie, echilibrul unde e capitalul, unde e puterea decizională, dar active reduse, investiții străine directe reduse. Care ar fi impactul asupra interesului public în ce privește interesul pentru toți? sau elemente de bază gratuite sau furnizate comercial, alte subseturi de servicii în economia cu de dezvoltare. Nu se corectează vor, vorbitoarea în economiile în curs de dezvoltare opresc aici, dar sper să mai clarificați puțin intersecția unora dintre domenii, care ar putea fi consecințele lipsei de acțiune sau lipsei de investiții în economiile în curs de dezvoltare în care ar putea să se implice sectorul privat. Helmut Scholz. Mulțumesc și eu vreau să-i mulțumesc domnului Chen pentru informarea detaliată legată de raportul pe 2017 mă întreb după ce am auzit schimbul de părere de anul trecut. Puteți să ne oferiți unele exemple în care politicile de investiții și diversele domenii demonstrate în care chiar au contribuit la o creștere de calitate în industrie, în infrastructură. V-ați referit astăzi la valoarea investițiilor, dar care e calitatea investițiilor. Chiar au avut un impact asupra caracterului durabil al performanțelor economice de durată în țările în curs de dezvoltare? Dacă ați putea să ne demonstrați în ce fel investițiile transfrontaliere private sau de stat au contribuit la această dezvoltare. Iar țările care participă la aceste politici de investiții, după cum s-a spus, contribuie la obiectivele de dezvoltare durabilă ale ONU, pentru că există o anumită responsabilitate de a întreprinde mai multe acțiuni în legătură cu aceste proiecte. Heidi Hautala, mulțumesc și eu vreau să-i mulțumesc domnului Chan pentru prezentarea bogată legată de investiții. După cum a spus domnul Scholz despre calitatea investițiilor, prima mea întrebare merge în aceeași direcție. Ați arătat clar că lacunele în ce privește investițiile necesare pentru implementarea obiectivelor de dezvoltare durabilă Agenția 2030 sunt foarte mari. Poate aveți sau o să vă uitați la Fondul European pentru Dezvoltare Durabilă, tocmai înființat. Ideea este cu acest fond să facem ca sectorul privat cu <clears throat> bani originari publici să contribuie la această implementare și consider că există toate garanțiile necesare, nu în ultimul rând, mulțumită eforturilor Parlamentului. Am vrea eventual să ne explicați ce credeți dumneavoastră, care e părerea dumneavoastră, ce ar putea face Uniunea Europeană pentru a contribui nu doar la <clears throat> suma de finanțare a agendei obiectivelor de dezvoltare durabilă. A doua întrebare se referă la concurența investițiilor care poate fi acerbă uneori între țări. Ce face un TAD pentru a concilia țările în curs de dezvoltare? cum să facă față evaziunii fiscale, fluxurilor ilicite de capital, uh, spălării de bani, cleptocrației, pentru a economisi bani pentru dezvoltare durabilă, tocmai. A treia întrebare. Ce credeți despre inițiativa domnului comisar Mansion despre Curtea Multinațională prin Investițiile? Credeți că e ceva util o astfel de construcție? Credeți că într-adevăr se va materializa? Acum Maria Arena. Mulțumesc. Iau cuvântul aici <clears throat> în baza unui document al lui Emanuel Morel, care, pe care m-a rugat să vi-l citesc în raportul din umbră cu privire la investiții în sectoare strategice. Are patru întrebări depuse în funcție de raport. Mai întâi, uh, citind uh, raportul 2007 privind investițiile în lume, se pare că există un dublu fenomen care poate să pară paradoxal. Pe de o parte, o explozie a numărului de măsuri de facilitare sau liberalizare investițiilor, pe de altă parte, în același an, un declin al volumului investițiilor uh, internaționale cu perspective de reluare destul de modeste, așa cum a explicat și dumneavoastră. Trebuie care se pune următoare. Există o corelare pozitivă între multiplicarea dispozițiilor de promovare a investițiilor și nivelul real al acestor fluxuri de investiții? A doua întrebare regimului de protecție a investițiilor. Raportul subliniază și a spus și dumneavoastră pe una dreptate că numărul de proceduri de arbitraj de tip ISDS rămâne foarte mare, cu semințe favorabile în 60% din cazuri pentru investitorii care depun plângerea. În același timp, observați că s-au făcut progrese în ce privește reformarea mecanismelor de protecție a investițiilor în baza capitolului de protecție investițiilor prezent actum, acum în CETA și în așteptarea înființării unui sistem ipotetic multilateral de soluționare a litigilor, ce noi îmbunătățiri ar fi uh, promovate de unitate? A treia întrebare. Portul sublinează cazul specific al Africii și faptul că continentul african suferă de un deficit de investiții, un declin de 3% pentru 2016 dacă apa suferă de un deficit de investiție și victima unui deficit de investiție responsabile din punct de vedere social, de mediu și a respectării drepturilor omului. Munctat crede că un instrument cum ar fi planul Juncker pentru Africa ar putea fi un mijloc eficace de a stimula investițiile în Africa și cum evaluați perspectivele de a se ajunge la ONU, la o responsabilizare reală a multinaționalelor în ce privește drepturile omului. Ultima întrebare legate de un aspect mai sectorial, la summitul agendei celor trei instituții europene, s-a discutat chestiunea controlului investițiilor în sectoare strategice. Evident, ne gândim în special la investiții prădătoare, cum ar fi cele ale Chinei în Europa. UTED are posibilități de a măsura aceste investiții în sectoare strategice. Dacă da, <clears throat> considerați că există o accelerare a acestui fenomen sau nu? Mulțumesc. Mulțumesc și eu două întrebări. Una legată de <clears throat> trierea, screeningul investițiilor, protecția în ce privește securitatea națională. E un instrument real sau e mai mult uh, o demonstrație politică? Aveți unele exemple concrete cât de adesea se folosește cu adevărat un astfel de instrument? sau mai mult spune fiți atenți că altfel o să utilizezi instrumentul. În al doilea rând, <clears throat> mergând în aceeași direcție, coră, marixcă, a doua întrebare legată de concentrarea investițiilor în lumea digitală. Dacă promovăm investițiile și digitalizarea, cum putem evita că aceste tendințe de concentrare în doar câteva companii, în special în afara țărilor țintă, în care e gândirea dumneavoastră politică legată de tratatele de investiții, cum să fie ele create. Mulțumesc. În primul rând, vă mulțumesc pentru interesul arătat față de munca UNCTAD și pot să văd că și distinși parlamentari și-au făcut temele de acasă, citind cu atenție raportul mondial privind investiții. Și din observațiile mele din ultimii câțiva ani, când am interacționat cu dumneavoastră, am constatat că întrebările dumneavoastră devin tot mai dificile și intră tot mai în amănunt și fac sarcina tot mai dificilă. Vă mulțumesc și mă bucură să văd acest lucru. Mai întâi, o întrebare legată de nevoia de investiții, cooperare și edificarea de capacitate pentru țările în curs de dezvoltare. Într-adevăr, facem edificarea de capacitate în țările în curs de dezvoltare pentru a le ajuta să formuleze o nouă generație de politici de investiții. Formulăm un fel de nouă generație de cadru de politică pentru investiții și să ajutăm țările să-și treacă în revistă politicile de investiții în lumina noilor strategii de dezvoltare, mai ales pentru acele guverne care vin la putere. Avem briefinguri uh, guvernamentale în acest sens, instruire pentru agențiile de promovare, pentru dezvoltare în materie de tratate, pentru a edifica capacitate, după cum a spus și dumneavoastră pe una dreptate, o importanță deosebită pentru a le ajuta să formuleze noua generație de politici de investiții care se duc la dezvoltare durabilă. A doua întrebare, cred, se lega de avantajele fiscale în investițiilor stimulente sau contribuții fiscale ale investițiilor străine. Noi considerăm că în trecut stimulentele fiscale pentru a atrage investiții e ca un fel de glazură pe prăjitură. Investitorii, în primul și în primul rând, se uită la alte elemente determinante, dimensiunea pieții, previzibilitatea vieții, stabilitatea, transparența, infrastructura, facilită. Există trei seturi de elemente determinante pentru investiții, iar stimulentele pentru investiții nu sunt decât uh, glazura de pe vârful prăjiturii. Se ține cont și de asta, dar există două preocupări legate de acest subiect. Pentru țările cele mai sărace, cu venituri reduse, profilul de risc uh, în ce privește rentabilitatea investițiilor face ca aceste țări să fie mai puțin atrăgătoare pentru investitori. În al doilea rând, în acele sectoare în care trebuie produse bunurile și serviciile care să fie accesibile și pe care se și le poate permite și populația mai săracă în țări avansate sau în țări în curs de dezvoltare în egală măsură. Și apoi trebuie să ne gândim că dacă în acele domenii și dacă riscul e mare, investițiile care trebuie să fie pe termen de lungat pentru a avea o rentabilitate, prin urmare, avem nevoie de ceva, sau investitorii au nevoie de ceva, într-o anumită măsură. Și e greu pentru țările în curs de dezvoltare să dea aceste stimulente. Recent am examinat stimulentele și în lumina obiectivelor de dezvoltare durabile să vedem dacă sunt realizabile și atunci poate țările ar trebui să utilizeze stimulente financiare sau fiscale în mod diferit în loc să dea stimulentele dinainte când vor să vină investitorii ca să investească. Stimulente bazate pe locație, în locul lor să dăm investiții sau stimulente care să se lege de contribuții la dezvoltarea durabilă din partea firmelor, crearea de locuri de muncă în zone sărace, investiții în acele sectoare în care sunt mari dificultăți și investitorii sunt reticenți să se implice și contribuie cu adevărat la crearea de locuri de muncă, să construiască școli, spitale, toate acestea. Și apoi să dăm niște stimulente sau să ne gândim la scutiri de taxe și impozite și alte stimulente fiscale. E o modalitate diferită, asta doream să spunem, o reorientare a schemelor de stimulente pentru țările mai sărace. Hm? Asta sugerat. Ați întrebat uh, ceva legat de modelul de tratat între UE și Canada. Am făcut o evaluare. E o nouă generație de tratate de investiții. Ne uităm la conținut. A integrat dezvoltarea durabilă în tratat. Există factori pe care i-ați inclus, ținând cont interesul public, spațiu de politică, dreptul de reglementare, niște elemente cheie incluse în acest model și noi credem că e un model solid de noua generație. În multe aspecte, în cadrul de politică pe care l-am promovat. Cred că aceasta e partea pozitivă. S-a pus și o întrebare care întreba dacă această curte de investiții, ca nou sistem, noi credem că e un pas important înainte pentru reformarea mecanismelor de soluționare a disputelor existente între investitori și stat, care sunt pline de probleme. E un pas înainte, chiar dacă, în continuare, e tot cu caracter între investitor și stat, dar nu e un pas important înainte. Cred că anul trecut am fost aici și am detaliat părerile noastre despre aceste dispute între investitor și stat. Cred că și aici, în fața dumneavoastră, e nevoie de îmbunătățiri pe mai departe și trebuie testat și în cazuri reale, ceea ce încă nu s-a făcut. Trebuie extins pentru că e nevoie de o scară mai mare sau de economie de scală pentru a avea un model economic solid. Vedem că există unele elemente care trebuie dezvoltate pe mai departe și credem că e un pas înainte. Și salutăm acest lucru. Am spus acest lucru și comisii și la OMC am spus la întâlnirea pe care am avut-o atunci când UE și Canada au prezentat modelul la OMC în decembrie anul trecut. O întrebare legată de economia digitală nevoia de investiții străine directe pentru obiective de dezvoltare durabilă. Da, e adevărat. Pe de o parte, avem nevoie de aceste obiective de dezvoltare durabilă, pe de altă parte avem și generația mai veche de tratate de investiții, care încă au cazuri și generează efecte de descurajare asupra eforturilor țărilor de a include noi standarde de mediu sau sociale și iată de ce trebuie să ne ocupăm de asta. Dumneavoastră, când ați menționat o anumită paralizie, cred că atunci când vorbim despre investiții, de protecția investițiilor, protecția investițiilor e necesară, dar ar trebui să meargă mână în mână cu alte principii, cum ar fi dreptul de legiferare, spațiu de politică, <clears throat> dezvoltare durabilă, responsabilitate și guvernanță corporatiste, Cred că e un uh, pachet uh, echilibrat. Dacă se face ceva într-o direcție, afectează și partea cealaltă. Trebuie să fie identificată investiția pentru dezvoltare durabilă și în primul și în primul rând, dacă vreți să atrageți investițiile, trebuie să le protejați ca parte a pachetului. Trebuie să ținem cont de asta. și pot să văd dificultățile între dumneavoastră și Japonia, dar înțeleg că se legă de diferența de abordare pentru SDS. Aceasta e diferența între cele două abordări. Internetul pentru toți, politică publică sau politică privată. Avem un diapozitiv care pe ecran unde am enumerat interesul public față de interesul privat sau, cum îi spunem, elemente determinante pentru investiții private în economii digitale și, de fapt, sunt în conflict într-o anumită măsură și e nevoie de echilibrul necesar. La urma urmelor, politica în materie de dezvoltare e o chestiune de compensare sau de echilibrare în multe situații și ce important sunt strategiile de dezvoltare pentru țările în curs de dezvoltare strategii de dezvoltare digitală. Later on the question... Cred că am auzit și o întrebare cu privire la concentrare versus uh, țări aflate în curs de dezvoltare. În ciuda concentrării la nivelul firmelor digitale și în ciuda cotei de piață a acestor firme care ne arată o concentrare, există încă un potențial foarte mare pentru țările aflate în curs de dezvoltare și pentru economiile mici. Să vorbim, de exemplu, despre conținutul local. Există produse digitale care există la nivel, loc, la nivel mondial, platforme care aparțin uh, celor mai importante companii de pe piață. Însă pentru fiecare platformă e nevoie și de conținut local, care să acopere cultura locală, limba locală și toate aceste elemente sunt încărcate pe platformă de firmele locale din întreaga lume. În plus, există și industria creativă, cum se digitalizează produsele creative, și uh, aceasta aceasta este și ea o altă mare șansă pentru întreprinderi la nivel, întreprinderile locale, locale la nivel mondial. În plus, uh, lanțurile de valoare la nivel mondial trebuie să fie digitalizate pentru a putea fi folosite. Deci, iată, există încă multe șanse pentru economiile mici, pentru firmele mici și pentru țările aflate în curs de dezvoltare în legătură cu contribuția investițiilor străine directe și uh, dacă aceasta, acestea au um, dus la o îmbunătățire a calității. Exemple recente sunt Etiopia, Ruanda și India. În ultimii ani, în Etiopia, creșterea a fost din două cifre și uh, în în mare parte această creștere uh, a fost uh, datorată investițiilor străine directe, adică 3, 3 sau 4 puncte procentuale au fost datorate acestor um, investiții în energie solară, um, căi ferate, incubatoare și în domeniul producției um, din diverse domenii. Deci acestea sunt uh, domenii în care investițiile sunt foarte importante, creează locuri de muncă, susțin comerțul și susțin transferul de tehnologie și de cunoștințe. Și Rwanda s-a dezvoltat datorită investițiilor, mai ales în domeniul serviciilor. Această țară încercând, mai ales la sfatul UNCTAD, să creeze un centru pentru afaceri în zonă și a avut foarte mare succes, mai ales în domeniul um, TIC. Și investițiile străine directe au, lucrat, au fost foarte utile în acest sens. Mai este vorba și despre finanțarea din partea UE pentru obiective de dezvoltare durabilă. M-ați întrebat și în legătură cu acest lucru. Ce pot să vă spun este că Uniunea Europeană și Comisia Europeană pot să promoveze în continuare un climat în domeniul investițiilor care să sprijine dezvoltarea în țările aflate în curs de dezvoltare asta mai ales în Africa. Evident că în prezent negocierea tratatelor în domeniul investițiilor este dificilă, dar este important uh, să se discute cele mai importante principii în acest domeniu și în domeniul um, trasării politicilor. Uh, pentru că trebuie să existe noi principii pentru uh, atragerea de investiții în domeniile vizate de obiectivele de dezvoltare durabilă. Acesta este un domeniu care merită sprijinul Parlamentului și acestea sunt lucrurile pe care le poate face Uniunea Europeană în acest sens. Din păcate a trecut timpul. Ce să fac? Să mai spun câte ceva repede? Văd că avem o observație foarte bună. Există o liberalizare, există tot felul de măsuri uh, pentru a sprijini investițiile și totuși numărul de investiții a scăzut. Asta pentru că există trei factori pentru investiții care includ și uh, domeniul economic și domeniul politic. Deci problema este că creșterea economiei mondiale a fost slabă, piețele financiare au fost volatile, economia a fost vulnerabilă la nivel mondial, plus că au existat tot felul de riscuri geografice și geopolitice, motiv pentru care investitorii au fost ezitanți, deși dispun de foarte mulți bani. Ba chiar pot să vă spun că rezervele de numerar ale companiilor multinaționale sunt foarte mari. A scăzut nivelul investițiilor în Africa, cum rezolvăm problemele de guvernanță și problemele de dezvoltare durabilă. Astea sunt alte întrebări pe care le-am auzit și am spus deja că Uniunea Europeană ar putea să lege un parteneriat cu țările din Africa pentru a ajuta principiile, pentru a îmbunătăți principiile din domeniul um, investițiilor și pentru a ajuta țările să atragă uh, aceste um, investiții noi. În plus, Uniunea Europeană are cel mai mare număr de com companii transnaționale sau multinaționale care aparțin statului. Cele europene, companiile de stat europene care sunt multinaționale, reprezintă o treime din totalul de astfel de companii din uh, întreaga lume. 400 astfel de companii există în Europa și pe locul 2 este China, care are 200. Am observat de asemenea că acest gen de companii fac mai multe investiții decât alte uh, uh, întreprinderi. Astfel, uh, ele reprezintă 1,5% din totalul de companii, dar investițiile făcute de ele reprezintă 11% din totalul de investiții. Mulțumim foarte mult pentru aceste răspunsuri și pentru toată prezentarea pe care ne-ați făcut-o. Să menținem legătura și și anul viitor vom vorbi despre investiții. Vă mulțumim foarte mult pentru timpul acordat și pentru vizită. Vă urăm toate cele bune! Înainte să închei, aș vrea să întreb Comisia dacă are vreun comentariu de făcut. Avem aici pe Carlo Petinato, șef de unitate. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Cred că James Sun a spus uh, cam tot ce era de spus cu privire la fluxurile de investiții. A vorbit foarte mult și despre abordarea Uniunii Europene, deci am să spun și eu în vreo 10 secunde, doar că Uniunea Europeană a fost unul dintre cei mai uh, mari susținători ai reformelor în domeniul politicilor pentru investiții din 2010. S-a discutat despre regulile de bază și despre mecanismele de înlăturare a disputelor, după cum se recunoaște și în raportul UNCTAD. Acum uh, există și a doua fază a reformei, adică înlocuirea tratatelor din Cardea Veche Uh, și noi suntem din nou uh, unul dintre cei mai mari, mai mari susținători, pentru că noi avem și un instrument de înlocuire a acestor tratate. De exemplu, a acord, uh, de exemplu există un acord, acordul din Vietnam, care va înlocui tratatele existente și care reprezintă practic o abordare nouă. și pot să vă spun că multe din reformele făcute de noi sunt inspirate din activitatea UNCTAD și nu facem un secret din acest lucru. Cam atât am avut de spus. Pot să spun ceva și despre noua situație creată de companiile multinaționale digitalizate și de faptul că acestea au din ce în ce mai puține active fizice și chiar prezența lor fizică este din ce în ce mai rară. În ceea ce privește politica, înțelegem că din cauza existenței acestor companii trebuie să avem un cadru de politică mai larg și um, nu atât de fărâmițat. Mulțumesc foarte mult. Iată că am încheiat punctul 23 de pe ordine, 22 de pe ordinea de zi. Trec la punctul 23. Punctul 23 este o discuție cu privire la inițiativa UE Iordania în contextul um, refugiaților um, proveniți din Siria. Domnul Iosef Batanei, ambasadorul, uh, se află printre noi. Bine ați venit! Și de asemenea, un alt um, invitat este Enrique Guerrero, raportor pentru ajutor umanitar. Întâi dau cuvântul raportorului nostru, care iată că nu este prezent, dar în locul dumnealui va vorbi Maria Arena. Mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, domnul Morai mi-a dat uh, o fișă cu ceea ce are de spus. Acum, puțin peste un an, vorbeam chiar aici despre oportunitatea flexibilizării produselor cu indicație de origine din Iordania și acest lucru s-a discutat la conferința donatorilor din Londra. Rolul era consultativ la vremea aceea, dar cei mai mulți colegi erau de acord exista un document scris, astfel că se putea crea un um, adevărat cerc virtuos care să ajute Iordania, uh, care suferă din cauza situației din regiune și din cauza numărului foarte mare, 1,3 milioane de refugiați din sirieni. Domnul Morel este um, de părere că acest, uh, acest mecanism care există din iulie este foarte oportun. Există companii care um, lucrează în um, mai multe regiuni din Iordania și uh, 15% din populație lucrează la aceste întreprinderi și ar, ele ar trebui să poată să ex, își exporte bunurile. La, pe plan politic s-a organizat um, pe 3 mai o reuniune politică la Bruxelles, a participat uh, Uh, doamna comisar Malmström și ministrul industriei uh, din Iordania. Au existat și mese rotunde um, la care au participat mai multe țări din jurul Mediteranei. Uh, evenimentele au, avut, au fost un succes. S-a sugerat și crearea unei platforme internet de sprijin și crearea de programe de înfrățire prin care să fie ajutate întreprinderile iordaniene în anumite domenii. Ne bucurăm foarte mult pentru ceea ce s-a reușit și de prezența um, um, observatorilor OMC în zonele vizate. Conform ultimelor cifre de care dispun, există doar trei um, întreprinderi din Iordania însă care vor să se folosească de acest mecanism și uh, este un număr foarte mic. Uh, Domnul Morel a vizitat uh, Amanul și uh, acolo a discutat cu întreprinderile care au spus că uh, au probleme tehnice în a accesa acest mecanism. Există câteva posibilități uh, și sper să auzim și astăzi câteva uh, posibilități de a îmbunătăți acest, uh, accesul la acest mecanism. Este important ca el să fie utilizat pentru că acest lucru va ajuta Iordania și va ajuta de asemenea întreprinderile din Iordania să angajeze mai mulți, mai mulți refugiați sirieni. Este important ca sirianul să nu fie considerat un um, concurent al iordanianului, ci să aibă și el dreptul de muncă și să lucreze în paralel. Uniunea Europeană s-a angajat să schimbe aceste reguli și să le flexibilizeze dacă se uh, acordă accesul la piața de muncă a 200.000 de sirieni. Este o provocare foarte mare după ce s-a acordat accesul uh, unui număr mare de copii la sistemul de educație din uh, Iordania. Dar noi ne încurajăm în continuare partenerii, deoarece există rezultate deja și este un, un lucru important pentru întreaga lume. Mulțumesc. Mulțumesc și eu și eu am să dau acum cuvântul comisiei imediat. Peter Young. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Vă mulțumesc pentru invitație și vă mulțumesc și pentru uh, toate cuvintele de bine pe care le-a avut de spus doamna Arena cu privire la această inițiativă. După cum a spus și dumneiei, într-adevăr, uh, iată că se împlinește un an de când a, uh, avem acest mecanism și putem trece în revistă situația actuală. După cum a spus foarte bine, și dumneiei, această inițiativă reprezintă un element important de sprijin pe care îl acordă UE Iordaniei în contextul crizei refugiaților și uh, în contextul crizei din Siria. Și suntem destul de mândri de acest mecanism pentru că este un um, exemplu foarte bun uh, de element inovativ, de mecanism inovativ pe care îl folosim. De asemenea, este o cooperare bună um, care nu face decât să sprijine economia Iordaniei și și guvernul Iordaniei reușește așadar să transforme această situație într-o șansă și nu într-o povară. După cum spuneam, la acea vreme când mecanismul a fost creat, deși Parlamentul nu a, a fost implicat direct, ne-am bucurat foarte mult că ne-ați sprijinit. După cum s-a spus deja, mecanismul există deja de un an și va mai exista încă 9 ani. Scopul său este să creeze activitate economică care să creeze locul de muncă, locuri de muncă pentru refugiații sirieni, dar și pentru populația Iordaniei. Se speră astfel să se îmbunătățească exporturile și producția și se speră să, se, să fie integrați și sirienii în piața, de mun- în piața muncii um, cu acte în regulă. după un an de activitate și noi simțim că impactul a fost uh, modest. Nu ne ascundem de acest lucru. Am primit uh, de la Aman uh, cifrele. Am înțeles că, de fapt, sunt opt companii care au solicitat mecanismul și numai două, dar totuși două, care au început să exporte, să-și exporte produsele folosindu-se de flexibilitatea um, pusă la dispoziție de acest mecanism. De asemenea, există 20 sau 21 de, 21 de întreprinderi identificate uh, și care ar avea potențialul de a uh, începe să exporte conform mecanismului în viitorul apropiat. Și acest lucru este important pentru că ar trebui să le sprijinim pentru a reuși să um, participe la acest mecanism. Am observat uh, și că nu există vreo schimbare sau vreo îmbunătățire la nivelul um, economiei Iordaniei deocamdată și nici nu ne așteptam ca această îmbunătățire să vină foarte repede. Să nu uităm faptul că există factori mai largi care afectează competitivitatea produselor din această țară pe piața europeană și uh, trebuie să ținem cont de faptul că produsele de export din Iordania au nevoie de ajutor pentru a fi desfăcute pe piața europeană. S-a vorbit și despre ținta globală uh, pe care și-o pune Iordania și anume de a introduce 200.000 de uh, refugiați sirieni pe piață, emițând, emițând uh, permise de lucru. Acestea, în general, sunt emise însă pentru sectoare precum agricultura sau uh, sectorul industrial, uh, sectorul construcțiilor, care nu sunt vizate de mecanismul nostru. După cum am spus acum un an și ar trebui să recunoaștem și acum, simplificarea pusă la dispoziție de acest mecanism ar trebui să reprezinte un stimulent, practic, pentru întreprinderi care să atragă investiții și să ducă la creșterea numărului de produse care se vor vinde în Europa, dar acest mecanism nu poate să garanteze că va avea loc această îmbunătățire sau că cantitatea de exporturi va crește. Rămâne să vedem cum reacționează piața, rămâne să vedem ce vor face investitorii, ce vor face oamenii de afaceri și e, eh, operatorii economici și evident că acești operatori și uh, um, oamenii din domeniul afacerilor uh, își iau de propriile decizii în funcție de politica uh, din uh, Iordania și de piața muncii din Iordania. De acum un an nu am încetat uh, să facem ceva, facem în continuare Vrem să facem publicitatea acestui mecanism, să spărim conștientizarea în rândul comunității de afaceri și vrem să ajungem și la iordanieni, la părțile interesate din Iordania. Cum s-a spus, pe 3 mai, doamna comisar Malmström și comisarul Han Uh, au fost gazele unui eveniment uh, la Bruxelles împreună cu ministrul iordanian pentru a face cunoscut acest mecanism în Europa. Vom continua să încurajăm preluarea acestui mecanism și vom continua uh, să-l deschidem și să facem asemenea evenimente pentru întreprinderi din Iordania, sau vom folosi rețelele europene pentru a face publicitate pentru acest mecanism? În general, impactul acestei inițiative și măsura în care va schimba situația din teren depinde foarte mult de climatul de investiții și de afaceri din acea țară. Depinde de competitivitatea bunurilor iordaniene pe piața internațională, inclusiv cea europeană, iar aici instituțiile europene și statele membre ale Uniunii Europene sunt angajate cu Iordania în ceea ce privește asistența uh, în acest sens. Între paranteze merită să spunem că și țările terțe, cum ar fi Statele Unite, au desfășurat niște activități în Iordania pentru a susține întreprinderile iordaniene ca să folosească avantajele acestei inițiative. Asemenea, activative care nu sunt uh, extrem de importante pentru dg 3 sunt mai degrabă pentru DigiNiro, dar e vorba de centre de angajare a forței de muncă în diverse orașe din Iordania pentru a găsi posibil lucrători iordanieni sau sirieni pentru locurile de muncă de acolo, mai ales în ce privește industriile de export. S-a colaborat cu Organizația Internațională a Muncii pentru monitorizarea activităților la acest nivel. Deci Uniunea Europeană susține Iordania pe deplin pentru a transforma această inițiativă într-un succes și vom continua să cooperăm cu ei în sensul cel mai larg pentru a susține Iordania ca să folosească avantajele create de acordul de asociere. Și evident e vorba și de firmele care nu sunt neapărat în cele 18 zone sau care nu au angajați o anumită, un anumit procent de sirieni. Uh, decizia comună din iulie anul trecut uh, prevede revizuirea anuală a mecanismului uh, în conformitate cu acordul de asociere, deci această revizuire va avea loc în lunile următoare pe baza unui raport care va fi prezentat de Iordania și va fi prima posibilitate ca să evaluăm împreună perioada inițială de punere în aplicare a inițiativei. În al patrulea an se va face o revizuire intermediară. Cred că trebuie să ne concentrăm pe funcționarea acestei inițiative și nu neapărat să pornim la un proces de redefinire sau ajustare. Sigur, suntem gata să discutăm, iar în termen largi, Vom informa Comisia INTA privind rezultatele obținute în următoarele luni. Vă mulțumesc foarte mult pentru susținerea inițiativei și pentru interesul pe care l-a arătat față de succesul ei. Președintele, mulțumesc, toată lumea este interesată de succesul acestei inițiative, dar ascultându-vă, ați vorbit 15 minute. și ați prezentat doar o singură cifră, o singură cifră mi-a rămas în cap, adică doar două firme folosesc mecanismul. Cred că nu e un succes, nu? Toate celelalte măsuri sunt în regulă, dar evident nu îmbunătățesc realmente situația. Două firme care folosesc mecanismul e o nebunie. Nu, e vorba de 1,3 milioane de refugiați în Iordania, deci nu mă mulțumește lucrul acesta. Enrique Guerrero, expertul nostru în materie. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumesc comisiei care îmi permite să intervin în această dezbatere. Nu neapărat ca expert al regulilor de origine despre care știu foarte puține lucruri, ci ca raportor permanent pentru ajutorul umanitar oferit de Parlamentul European. Deci, fiind raportor, voi spune câteva lucruri în favoarea Iordaniei și în același timp voi, um, voi exprima și preocupările față de situația refugiaților, majoritar sirieni, care există în Iordania. În favoarea Iordaniei, trebuie să spunem că în lume există vreo 600 de milioane de persoane care sunt deplasate față de locul de origine. Dintre ei, doar o mică parte, vreo un milion și jumătate, au ajuns în Uniunea Europeană. Iar cifra aceasta e doar cu puțin mai mare decât numărul de refugiați care trăiesc în Iordania. Ce vreau să spun cu asta? Că dacă Uniunea Europeană ar face un efort echivalent cu cel pe care îl face Iordania, pentru protejarea acestor refugiați, pentru a-i primi aici, asta ar însemna că Uniunea Europeană ar trebui să accepte 50 de milioane de refugiați pe teritoriul Uniunii Europene. Și toată criza pe care o trăim uh, în ultim, pe care am trăit-o în ultimii ani, care distruge nu numai valorile europene, ci și viabilitatea proiectului european în ce privește solidaritatea se referă la o mică, foarte mică parte în comparație cu efortul pe care îl face Iordania. Țara aceasta, Iordania, adică, a primit uh, diverse valuri de refugiați uh, de-a lungul istoriei. Astăzi, în Iordania, nu trăiesc numai refugiații sirieni, ci sunt uh, diversi uh, refugiați palestinieni ca urmare a războaielor care din 1948 au avut loc în zonă. Așa încât, ținând cont de efortul pe care îl face Iordania, cred că trebuie să semnăm cu ei cam în 2017 am semnat acest acord, Compact Agreement, care angaja Uniunea Europeană să susțină eforturile Iordaniei și să îi asigure o anumită stabilitate în ce privește progresul economic și comercial. Sigur că am susținut economic Iordania, 95 uh, de milioane de la începutul crizei, și peste 100 de milioane pentru ajutor umanitar. Și bineînțeles că eh, am fost gazdele conferinței de la Bruxelles a donatorilor și a celor care pot participa la ajutorarea Iordaniei. Deci, dacă recunoaștem cele făcute de Iordania, acum vreau să spun care sunt preocupările mele, ale noastre care raportor permanent, am fost în Iordania, am fost în uh, tabăra de refugiați la 20 de kilometri de frontiera cu Siria, am fost și la Aman, evident, și am văzut cu ce greutăți se confruntă o mare parte din refugiații sirieni în ce privește obținerea de permise de muncă. Fără permis de muncă, sunt, uh, sigur, primiți în Iordania, dar în același timp sunt într-o situație de a fi excluși, uh, sunt într-o situație dificilă, pentru le e greu să-și reconstruiască viața acolo. Doar 52 de mii din cele vreo 250 de mii față de care ne-am angajat uh, să obțină permise de lucru, uh, la sfârșitul anului 2017, de din aceste 250.000, doar 52 de mii au obținut permisul de muncă până în acest moment. Deci cred că cu ajutorul Uniunii Europene trebuie să uh, rugăm uh, Iordania să revizuieze, revizuiască procesul de înregistrare și de documentare a acestor refugiați pentru ca ei să poată obține permise de muncă. De asemenea, trebuie să sporim accesul la servicii umanitare al refugiaților, fie că au sau nu acte, fie că au sau nu documente, pentru că o mare parte din refugiați nu au acte, nu au acte așa cum trebuie. De, mm, și mai am de spus ceva. E vorba de o poziție comună în Comisia pentru Dezvoltare, pentru că ne preocupă procesul de returnare a Uh, refugiaților în Siria. Evident, situația din Siria este o situație în care poate cu trecerea timpului să se găsească zone mici din Siria care să fie considerate zone sigure, dar nu e cazul acum. Așa încât orice returnare pune din nou în pericol viața refugiaților care fuseseră primiți în Iordania. Și apoi mai am o preocupare. Uh, e vorba de o zonă între Iordania și Siria, Madar Rugban, unde există vreo 50.000 de persoane care sunt practic abandonate și pentru care accesul la ajutor umanitar este foarte greu. Cred că Iordania merită ajutorul nostru, cred că face eforturi pe care noi nu am putut să le facem în Uniunea Europeană, dar în același timp trebuie să ne exprimăm și preocupările, pentru că odată primiți sirienii acolo, trebuie să aibă condiții care să fie echivalente uh, cu cele ale cetățenilor iordanieni Obligația Uniunii Europene este să asigure tot ajutorul necesar pentru ca Iordania să facă acest lucru. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Deci, uh, provocarea e foarte clară, cerințele sunt foarte clare și acum dau cuvântul ambasadorului Iordaniei să ne prezinte părerea domniei sale. Mulțumesc, domnule președinte și vreau să-i, să le mulțumesc colegilor care au vorbit înaintea mea. În primul rând vreau să pornesc de la sfârșitul celor spuse de colegul care se refera la zona Berm. Da, avem acolo câteva uh, mii de sirieni și palestinieni care se află încă în această zonă, Iordania și organizațiile internaționale, ONU, un uh, comisariat pentru refugiați și chiar uh, Uniunea Europeană duc acolo în fiecare zi apă, alimente. De ce sunt ținuți acești oameni acolo? E o chestiune de eh, siguranță națională. În Iordania, granițele sunt deschise din prima zi. Uneori, ziua și noaptea, au trecut mii de sirieni în Iordania, mii de sirieni pe zi. Acum cifrele sunt mult mai mici. Mm, sigur că aveam probleme de securitate pentru că majoritatea dintre acești sirieni în acea zonă specifică vin din zone foarte îndepărtate care se află în cealaltă parte a Siriei, care au fost sub controlul grupurilor teroriste și mai ales Daeshul. Deci problemele de securitate, informațiile legate de securitate ne spuneau că unii dintre ei au ajuns acolo care să facă atacuri teroriste în Iordanie. Comunitatea internațională în diverse momente a presat Iordania să-i primească. Uneori am primis și am fost victimele unor atacuri teroriste, bombardamentul unui camion în care au murit șase soldați iordanieni și niște personal medical care era acolo să-i ajute pe sirieni. Pe de altă parte, vreți ca granițele noastre să rămână deschise, deci vă rog să ajutați Iordania, să ajutați Iordania. Țările se prăbușesc în jurul Iordaniei și avem nevoie de ajutorul comunității internaționale, a partenerilor apropiați, Uniunea Europeană, pentru ca noi să oferim acele servicii sirienilor din prima zi uh, regele nostru Uh, ne-a obligat să deschidem toate facilitățile pentru sirieni. Orice sirian aflat în Jordania se bucură de toate facilitățile ca orice iordanian. Se adresează tuturor spitalelor și clinicilor de sănătate publică, vin la școală atâta cât ne permit capacitățile. Sunt 175.000 de copii sirieni în școlile din Iordania. Sistemul nostru de învățământ este întins la maximum Școlile lucrează în două sau trei schimburi în anumite zone din Iordania, încercând să absorbă cât mai mulți iordanieni cu putință. Iordania se concentrează pe acest segment anume și anume copiii și tineretul în momentul când a început criza în 2011. Când copiii au venit în Iordania aveau 10 ani, acum au 17, 18 ani și nu vrem să avem de-a face cu o generație pierdută. E foarte prost pentru Iordania, pentru viitorul Siriei și pentru Europa. Nu vrem să fie victime care să fie recrutate, să se piardă, să nu aibă acces la școală și să fie recrutați ușor de teroriști. În ce privește regulile de origine, mulțumesc Uniunii Europene pentru eforturi. Am fost anul trecut aici la o dezbatere când negociam cu colegii de la comisie și am exprimat îngrijorările Iordaniei și am spus în această încăpere că standardele și condițiile propuse de colegii noștri de la comisie și mai ales de la DigiTrade erau foarte greu de atins și de pus în aplicare pentru noi. Și acum, după un an, cum spunea președintele, pe bună dreptate, n-am văzut rezultate, sigur, dar e vorba de doar două firme care se califică și una dintre ele exportă 25.000 de euro. Așa, așa vrea Uniunea Europeană să ajute economia Iordaniei? Uniunea Europeană a ce, i s-a cerut să mai uh, relaxeze standardele pentru a facilita procesul de aplicare a acestor uh, reguli în Iordania ca să se poată folosi acordul. Acordul acesta a fost propus de Iordania la conferința de la Londra pentru că suntem o țară credibilă. Nu am vrut ca refugiații, refugiani să vină, refugiați să vină în Europa E mult mai ieftin ca Europa să țină pe refugiații sirieni în Europa, e mai puțin costisitor. Nu e vorba numai de bani. Iordania este o zonă tampon între radicalizare și terorism și încercăm din răsputem, cooperăm, ne coordonăm în fiecare zi cu statele Uniunii Europene, schimbăm informații privind luptătorii străini și radicalizarea și așa mai departe. Ideea era să ajungem la o situație benefică pentru toată lumea, pentru Iordania, pentru Europa, pentru comunitatea internațională. Dar după un an nu constatăm acest lucru cu, în ciuda bunăvoinței colegilor noștri. Încercăm din răsputări, dar le-am spus că standardele nu sunt, uh, nu, nu pot fi atinse de fapt. Și să vă dau câteva cifre Numărul de firme, după cum spuneam, e vorba de 8 companii, două dintre ele care s-au calificat, una a exportat în valoare de 300 de mii de euro și a doua de, în valoare de 25 de mii de euro. Cifra totală de permise pentru refugiați până la 20 iunie 2017, 54.000 de permise de lucru. Uh, noi, practic, îi vânăm uh, pe bune pe sirieni, încercând să-i convingem, facem publicitate pentru acest lucru, promovăm uh, ideea la televizor, în ziare, peste tot, să-i convingem pe sirieni să vină să se înregistreze ca să primească permise de lucru pe gratis aceste 54.000 de permise au fost emise de autoritățile iordaniene pe gratis. Lucrătorii sirieni lucrează în agricultură, e vorba de 32%, 20% în producție și 16% în comerț și în uh, vânzări angro și așa mai departe. Este vorba de o altă problemă. Majoritatea sirienilor din Nordania vin dintr-o, dintr-o zonă agricolă, sunt agricultori, vin din partea de sud a Siriei, deci nu vor să lucreze în industrie. S-au făcut multe eforturi împreună cu colegii de la comisie ca să sporim conștientizarea, s-au făcut uh, conferințe, seminare, am distribuit foarte multe videouri de promovare. Misiunile noastre au încercat să promoveze aceste informații. Am încercat să ajungem la camerele de comerț de peste tot ca să ne facem publicitate. Uh, conferințe între uh, firme și firme, business to business, Vrem să facem uh, conferințe în orașele industriale din Europa, vrem să promovăm uh, posibilitățile de investiții, dar există o reținere a uh, refugiaților sirieni ca să-și legalizeze situația. Primesc alocații de la organizațiile internaționale, Uh, care primesc banii de la UE, deci sirienii aceștia primesc alocații lunare și de ce le-ar pierde ca să se ducă să-și caute un loc de muncă? E o problemă pe care am ridicat-o și cu colegii de la Comisie. Ar trebui împreună să vorbim cu un altul uh, comisar pentru refugiați și să ajungem la sirieni și să-i convingem să vină să se înregistreze și să obțină permise de muncă. Se tem să-și piardă statutul de refugiați dacă se înregistrează. Se, pier- se tem de pierderea locațiilor. Majoritatea dintre ei fie sunt uh, agricultori, fie vin dintr-o zonă, dintr-o, au experiență comercială, nu vin din industrie, dar nu vor să participă nici măcar la cursuri de formare profesională și nu vor să accepte salariul minim care nu se comporă, compară cu nivelul de uh, salariu pe care îl obține. Pe piața neagră lucrează foarte mulți uh, sirieni. Deci orice, eu știu, industrie din uh, Iordania nu poate să recruseze legal sirieni, iar în felul acesta nu se pot califica ca să poată să exporte conform acestui mecanism. Industria trebuie să-și adapteze producția la standardele europene și avem nevoie de ajutor european Industria noastră trebuie să construiască legături cu cumpărătorii europeni care ar fi interesați să cumpere produsele iordaniene. Ideea este să atragem investiții europene în Iordania, există nevoia de a atrage orice investiție europeană în Iordania, așa cum se întâmplă și în Tunisia. În ciuda angajării de ambele părți, sunt multe provocări, sunt foarte multe provocări în fața sectorului privat. Trebuie să revizuim acest acord. Când eram aici, mulți colegi din această încăpere spuneau că acordul acesta trebuie să fie valabil 20 de ani, nu 10 ani. Și nouă ne e greu să-i convingem pe investitori să vină chiar și pentru 10 ani. Deci revizuirea se va face după 5 ani, iar acum după un an știm că nu funcționează și trebuie să-l revizuim și să vedem ce se poate întâmpla, ce merge prost. O condiție pentru Iordania este următoare. Comisia a impus ideea de aplicare a întregului mecanism la toate firmele din Iordania și trebuie să atingem uh, cifra de 200.000 de, de sirieni angajați. E imposibil, după cum vedeți, nu-i putem convinge pe sirieni să se angajeze. Ar trebui să fie firme iordaniene peste tot ca să ne calificăm. Sunt companii și industrii în afara zonelor industriale, dar nu vor să vină uh, și să-și facă alte fabrici în altă parte și, eu știu, nu merită să facă acest lucru pentru 9 sau 8 ani. Cred că mă voi opri aici și voi răspunde uh, la întrebări pe măsură ce mergem mai departe. Mulțumesc! Madame Ries. Mulțumesc, uh, doamna Ries. Mulțumesc, domnule președinte. <clears throat> O reprezint pe doamna Lalon din grupul liberal care n-a putut să vină astăzi. O să citesc observațiile ei în limba franceză. Doamna respectivă se bucură că azi dezbatem această inițiativă importantă și pentru Iordania și pentru Uniunea Europeană. E esențial să salutăm generozitatea, solidaritatea și curajul de care a dat dovadă această țară primind pe teritoriul său 655.000 de refugiați sirieni, la care se adaugă cei din Irak, Palestina, Yemen și Sudan. Numărul de refugiați primit de Iordania reprezintă cam 10% din populația totală a țării, iar jumătatea din aceste persoane sunt copii și un sfert sunt femei. Iordania se confruntă cu aceleași probleme ca și Uniunea Europeană și în lupta împotriva terorismului și cu problema migrației. La Convenția de la Londra de anul trecut, din februarie, se angaja să integreze pe piața muncii 200.000 de refugiați sirieni, ceea ce reprezintă 11% din uh, forța de muncă. Ea evită astfel ca persoanele să fie condamnate să facă parte într o generație pierdută. Războiul din Siria durează de șase ani deja. Inițiativa despre care discutăm astăzi de relaxarea regulilor de origine merge în direcția cea bună, măsură în care va crea posibilități de export înspre UE pentru întreprinderile iordaniene. Fac o pauză în observațiile colegii pentru a spune ce e esențial în discuția noastră de acum, cifrele subliniate de dumneavoastră sunt frapante, nici nu știu ce termen să folosesc. Opt firme numai înregistrate și două care exportă. Euh, euh, una 300 de mii, una 25 de mii de euro. S-a spus în ce măsură efortul de solidaritate și generozitate al Iordaniei enorm, ca și al Libanului învecinat urma să pună întrebarea, ascultându-l pe domnul de la comisie, de ce? Pentru ce motiv? E vorba de informații care nu sunt comunicate, sunt proceduri. Domnul ambasador ne-a spus, sunt benchmark, niște condiții de acces care sunt imposibile, nepracticabile. S-au făcut promisiuni după anul trecut, iar acum după un an vedem că de fapt nu merge nimic și Cred că dumneavoastră, domnule președinte, va trebui să semnalați și suntem unanimi în acest sens în comisia noastră. <clears throat> Trebuie să vedem clar ce e de făcut acum și cum uh, se gândește Comisia Europeană să rezolve un minim uh, cu instrumentele pe care le avem la dispoziție. Și revin la observațiile colegii doamna Lalon, care dorește ca Uniunea Europeană să se servească de politica comercială în mod strategic pentru a urmări scopurile de dezvoltare și umanitare, vrea să se prelungească această inițiativă în timp și în spațiu, integrând mai mulți beneficiari, dar și categorii de produse, în același timp să se asigure un control eficace al dispozițiilor pentru a evita fraudele, <clears throat> pentru a avea atenția, în special pentru populația țintă, pentru a vedea care sunt consecințele, am văzut și o să vedem în continuare. Asta era o observație personală. În încheiere, vreau să reamintesc în ce măsură este esențial să se consolideze parteneriatul cu țara, cu Iordania, pe plan economic și politic și în apărare. Și vă mulțumesc. Mulțumesc, spune domnul președinte. Domnul Atmos. Sunt englez și sunt obișnuit cu stilul englezesc al domnului din stânga care a fost foarte elogvent, s-a lungit foarte mult cu vorba și n-a prea spus nimic. Iar domnul președinte Lange, <clears throat> cu precizia și claritatea intelectuală, a pus degetul pe rană. Nu știu câtă muncă s-a depus, dar sunt convins că o mulțime de birocrații europene au transpirat din greu. Și ce a ieșit până la 300.000 de euro de exporturi și altă firmă cu 25.000 de euro ca să folosim uh, o expresie americană, cam cât o cutie de conserve plină cu boabe de fasole. Cam asta a exportat. Și ați venit să ne spuneți 15 minute că nu s-a făcut nimic. Haideți să fim serioși, să vedem care e contextul. Pe scurt, eu am adunat niște cifre. Iordania are o populație cam de 7,5 milioane. Mai puțin de o zecime din populația Turcii suprafața e mai mică de o treime. Dacă cifrele sunt corecte și mi se pare că sunt. PIB-ul Iordanii este cam 37 de miliarde. Al Turciei 2000 de miliarde. Și dacă ne uităm la cum e tratată Turcia de către UE și cum e tratată Iordania de Uniune, Turcia a primit fonduri imense și atenție de animație ori mai mult decât Iordania, iar Iordania merită mult mai mult decât Turcia să primească. Comentariul făcut de domnul ambasador cu care sunt de acord și ce s-a spus despre cele 15 milioane de refugiați care veni aici. Domnul ambasador a spus că Iordania e zonă de zonă de contact sau zonă tampon și e mult mai puțin costisitor să se ocupe de oameni acolo decât să vină în UE uh, cu o dislocare socială. Eu n-am un glas influent, dar uh, vă răpesc un minut din timpul dumneavoastră prețios și îi rog pe cei de la comisie și sunt câțiva aici. În loc să ne bage în această fundătură, că asta e fundătură, nu știu cât timp le-a trebuit să ne bage aici, dar în fine, vă rog, vă rog frumos, măcar să tratați Iordania, măcar la fel de bine ca pe cei din Turcia în ce privește finanțarea directă și ar trebui chiar să fie și mai bine. Mulțumesc. Președinte, de obicei avem diferențe mari la diverse subiecte politice, dar astăzi se pare că suntem pe aceeași lungime de undă. Ce surpriză! Aha. Colega următoare, mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi, scuze din partea raportorului din umbra care n-a putut să fie prezent astăzi aici. Majoritatea lucrurilor au fost deja ridicate de colegii din sală cu mare elogvență, întrebările puse deja comisii, în legătură cu cifrele, diferențele. Vă mulțumesc pentru, dar vreau să se noteze că grupul ECR recunoaște eforturile întreprinse de către Iordania în contextul crizei refugiaților din Siria și recunoaștem și impactul asupra economiei iordaniene și modelelor de <clears throat> activități comerciale, fiind în favoarea idei care refugiații să rămână în regiunea lor de origine. Sprijinim această inițiativă cu speranța că se vor îmbunătăți condițiile de trai pentru refugiații sirieni și pentru comunitățile gazdă. <clears throat> Cu altă măsură comercială. Din ce am auzit astăzi, această inițiativă de fapt nu dă rezultate și trebuie să vedem ce putem face pentru a îmbunătăți situația refugiaților de pe teren, dar și să îmbunătățim fluxul comercial și exporturile iordaniene care îi sprijină pe cei de acolo, comunitățile respective esențial, nu doar să avem o bucată de hârtie care spune că există o inițiativă, ci chiar să se facă, să se aplice, să se comercializeze <clears throat> și sprijinită pe deplin de către Uniunea Europeană. Mulțumim. Alte solicitări de intervenție? Se pare că nu. Mhm. Așadar, domnul de la comisie, ați auzit ce mesaje clare? Toți membrii de aici din sală par să fie de aceeași părere, că e rușinos dacă se compară costurile negocierilor, mhm. costurile prezenței dumneavoastră aici. Toți membrii cu salarii grase de la Comisia Europeană și, pe de altă parte, care e beneficiul inițiativei. Mai bine spunem adio. Ce strategie aveți de a îmbunătăți ceva? Mulțumesc, domnule președinte. Le mulțumesc tuturor vorbitorilor pentru interesul puternic arătat față de schemă. V-aș spune că poate stilul meu britanic uh, nu s-a înțeles foarte bine și nu am spus lucruri pe nume, chiar ca dumneavoastră, mm, că nu s-a mesat de departe cu exportatorii. Nu e <clears throat> cutia de conserve de fasole, ci tuburi de plastic care au fost exportate de firma din Iordania în Cipru și Spania, conform schemei. Singura tranzacție comercială de care am auzit noi până acum. 300 <clears throat> sau ceva de mii de euro, asta e cifra dată de un ambasador. Nu o să <clears throat> mă leg de ea, dar țineți cont că totalul exporturilor Iordaniei către Uniunea Europeană în orice an – e de peste 300 de milioane. și înainte de inițiativă și același nivel comercial. Din păcate și acum, în 2016, după cum a fost și acum 10 ani. În ciuda faptului că țara are acces fără taxe vamale, fără contingente la toate produsele, cu două excepții. Ulei de măsline și flori tăiate. Dacă ne uităm de unde apare problema, nu e atât de mult cu posibilitățile de piață pe partea europeană, pe care să ne concentrăm, cât pe capacitatea, abilitatea, disponibilitatea producătorilor din Iordania de a profita. Să nu scăpați din vedere imaginea de ansamblu, provocarea mai mare pentru Iordania în ce privește concurența pe piața europeană. Când ne uităm la inițiativa concretă cu regulile de origine de acum 12 ani noi așteptăm cu interes să avem o oportunitate de a ne angaja într-o prima trecere în revistă schemei, unele dintre informațiile pe care le-am auzit acum de la domnul ambasador. De unele știam, de unele nu, deci așteptăm primul raport scris din partea Iordaniei care să anime acest proces și cred că e corect să ne angajăm în legătură cu chestiunile ce împiedică sau reține companiile iordaniene să beneficieze, să profite, ca investitorii să meargă în Iordania, să profite de schemă. Și vom răspunde la asta deschiși la minte. În ce privește proiectarea concretă a schemei, este rezultatul a șase luni de muncă între Iordania și Uniunea Europeană. N-a fost o negociere foarte îndelungată conform standardelor noastre obișnuite fost o propunere în decembrie 2015 din partea Iordaniei, care întâmplător s-a limitat pentru a le permite refugiaților din Siria să lucreze în doar patru sau cinci zone desemnate din țară în cursul următoarelor șase luni. La încurajarea comisiei, de fapt, am extins uh, zonele din țară despre care era vorba. <clears throat> Până la urmă, S-au liberalizat uh, regulile de origine pentru toate produsele industriale la care era important. Dacă taxa vamală europeană e deja zero, nu mai contează regula de origine, dar la toate produsele fabricate, unde era un capitol în care țările mai puțin dezvoltate au acces în baza EBA la o regulă mai flexibilă de origine, cum era cazul cu Iordania, în actuala asociere și regulile pan mediteranene, noi am propus de la Comisie să le punem în discuție și apoi în decizie. Ce n-am făcut a fost în acel moment să ne angajăm la o liberalizare a regulilor de origine la produse agricole, care, la urma urmelor, dacă produsul nu crește pe teren sau pescuit în apă sau crescut într-un copac din Iordania, prin definiție, înseamnă că a fost importat înainte de a fi prelucrat și E un domeniu mult mai complicat și trebuie să vă spun și foarte deschis cu dumneavoastră, n-am dorit și <clears throat> asta a fost logica schemei și pe baza ideii de a aduce refugiați sirieni pe piața formală a muncii, pentru că lucrează deja, credem noi, dar lucrează în mod informal. Se aducem pe piața formală a muncii înseamnă că trebuie să aibă un loc de muncă, un contract, un permis de muncă să treacă printr-o procedură guvernamentală, să fie regularizați pentru unii dintre cei refugiați, asta s-ar putea să fie o problemă. Pentru unii actori economici e o problemă, pentru că e această oficializare. Noi din afară nu putem stabili condițiile pe piața muncii de acolo, trebuie să lucrăm cu ce există pe teren și, după cum am spus, să așteptăm cu interes, să avem posibilitatea să ne angajăm cu Iordania în această trecere în revistă să vedem unde se blochează schema, să vedem dacă sunt schimbări care se pot face. Dar după cum am spus în introducere, cred că schimbările ar cere o legislație formală din partea noastră și în același timp să introducem ca la început când am introdus schema și pentru asta va fi nevoie de timp. Deci e și un cost de a începe de la zero sau de a încerca să schimbăm elemente fundamentale din schemă. Trebuie să se țină cont de aceste aspecte. Cam asta ar fi tot ce vreau să spun acum. Nu o să comentez în legătură cu cei care au făcut afirmații mai generale despre relația dintre Uniunea Europeană și Iordania, dar am fost la Consiliul de Asociere ieri la care reprezentanții iordanieni au fost foarte pozitivi față de doamna reprezentant, vicepreședinte, nivelul de sprijin al UE față Iordania. Dar într-un context mai restrâns ca dumneavoastră e mai ușor să despicăm firul în patru, dar trebuie să vedem imaginea mai de ansamblu și vă mulțumesc pentru interesul continuu al Comisiei noastre pentru această inițiativă. Da, o observație procedurală din sală. Ultimul vorbitor a avut foarte mult timp și mi se pare cam ciudat că nu era la subiect și uh, n-a manifestat respect față de comisie și dumneavoastră, domnule președinte. N-a făcut nici mai mică încercare să răspundă la lucrurile foarte justificate din partea multor colegi. Adică le-am măturat așa deoparte. Aș vrea să se noteze la procesul verbal. Președintele, de fapt nu era o observație procedurală. Domnule ambasador, vreți să mai spuneți ceva? Mulțumesc. Mulțumesc, uh, stimate coleg. Într-adevăr, la nivel politic și la cel mai înalt nivel, relația e foarte avansată între Iordania și Uniunea Europeană. Am avut un consiliu de asociere foarte reușit ieri. Dar revenind <clears throat> la acordul de asociere dintre Iordania și Uniunea Europeană, cu mulți ani în urmă, unul dintre pilonii majori era acela de a sprijini creșterea economică din Iordania și balanța comercială între Iordania și Uniunea Europeană. Da, Iordania exportă între 200 și 300 de milioane de euro către Uniunea Europeană într-un an, dar Uniunea Europeană exportă în Iordania valoare de peste 4 miliarde pe an. Și mă întreb atunci cine beneficiază mai mult de pe urma cui. Asta e din cauza poziției foarte strictă a Comisiei în ce privește uh, negocierea acordului de liber schimb aprofundat. Asta e o altă problemă, nu se leagă de sirieni, dar aș, mi-aș permite să dau că avem 10 milioane de locuitori în Iordania acum. Noi suntem populația iordaneană 6,5 milioane, iar restul sunt neiordanii. N-am menționat civilii care au fugit de războile civile din Libia și Yemen. Avem peste 150.000 de iemeniți și libieni noi avem peste 200.000 de irachieni și în ultimii ani, când creștinii și yazidii din anumite părți ale Irakului erau oprimați de, din punct de vedere religios de grupurile teroriste, singurul loc sigur a fost Iordania. Zeci de mii au venit din, în Iordania, s-au bucurat de libertatea credinței, indiferent de a, contextul etnic sau de apartenența religioasă. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult și Maria Arena va trage concluziile. Văd că există un consens în sensul că nu trebuie să așteptăm um, revizuirea din 2020 um, a mecanismului pentru a îmbunătăți eficacitatea. Emmanuel Morel chiar a cerut în cadrul intervenției sale să se facă această revizuire mai rapidă pentru a se garanta o eficacitate mai bună. Pe de altă parte, am auzit uh, în această comisie că anumiți membri au atacat um, comisia pentru că acest mecanism nu este eficace și, pe de altă parte, este, uh, aceste voci care s-au auzit au fost um, vocile care susțin că n-ar trebui să vină refugiații în Europa. Pe de altă parte, refugiații s-ar integra foarte bine în economia din Europa, care este singura care are suficientă putere în acest sens. Deci cred că ar trebui ca aceste persoane să nu atace Comisia în, ace- în ceea ce privește acest mecanism, pentru că e, aceste persoane sunt primele care nu vor să primească refugiații în Europa. Deci, într-adevăr, există o problemă de eficacitate cu acest mecanism, dar nu din cauza Comisiei Europene, ci din cauza dificultăților care există în acest gen de probleme. Așadar, vrem să existe o uh, revizuire a acestui um, dispozitiv și sper să nu mai existe atât de multă ipocrizie cât am auzit astăzi. Vă mulțumim foarte mult. Iată că astfel am încheiat punctul 23 de pe ordinea de zi. Vom uh, vedea ce se întâmplă în continuare în acest domeniu și vom ține legătura cu Comisia pentru a vedea ce se întâmplă în lunile care vor veni pentru ca anul viitor uh, raportul în acest domeniu să fie mai bun. Vă mulțumesc și mulțumesc domnului ambasador. Să trecem la punctul 24, care cred că este un punct mai plăcut pentru care de-a face cu băuturile spiritoase. Este vorba despre etichetarea Uh, acestor băuturi și utilizarea și protejarea indicațiilor geografice. Deci, iată, un punct uh, mult mai plăcut de pe ordinea de zi. Nicola Dante este raportorul în acest dosar și îi dau cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Principalul scop al acestei propuneri este alinierea legislației care există cu tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, prin care se conferă puteri delegate Comisiei Europene. Cred că această propunere a Comisiei ar modifica anumite elemente uh, la nivelul regulamentului din 2008 și ar exista un anumit impact asupra activității comisiei noastre. Așadar, cred că ar trebui măcar să se mențină nivelul de protecție din legislația actuală și ar trebui să asigurăm și o reevaluare a sectorului. Industria băuturilor spiritoase reprezintă una dintre cele mai mari uh, industrii de export din domeniul agroalimentar, prezintă, uh, creează produse cu valoare adăugată foarte mare pentru că uh, este vorba despre produse care previn uh, care provin din zone geografice limitate. Scopul este să se protejeze calitățile distinctive și calitatea acestor produse și încălcarea acestor um, calități uh, reprezintă un, una dintre cele mai importante infracțiuni uh, înregistrate până acum. De asemenea, ă, se dorește ca prin aceste indicații să avem acces la mai multe piețe din afara Uniunii Europene. Pentru acest lucru însă avem nevoie de ă, o reglementare mult mai uniformă a indicațiilor geografice, trebuind însă în același timp să ținem cont și de specificitățile fiecărui ă, sector. Acest lucru ne va ajuta în negocierile internaționale, mai ales în negocierile uh, um, acordurilor um, comerciale cu țări terțe. Ca și la drepturile de proprietate intelectuală, indicațiile de, pro, geografice pot fi um, um, pot face obiectul unor infracțiuni, pot fi falsificate. Din amendamente uh, reiese că se dorește să se intercepteze din ce în ce mai bine produsele care sunt contrafăcute și care de multe ori nu sunt create, nu sunt produse în Uniunea Europeană, dar care tranzitează Uniunea Europeană pentru a ajunge în țări terțe. Există amendamente uh, și cu privire la puterile comisiei noastre. Este vorba, uh, de exemplu, și despre traducerea numelor originale de pe etichetă. Trebuie să reintroducem prevederile conform, căruia, conform cărora pe etichetă se poate trece nu doar numele original, ci și um, o traducere într-o limbă non-europeană, dacă acest lucru este necesar în legi- conform legislației unei țări terțe. Acest lucru este esențial pentru exportatori. Cea de-a doua prevedere are de-a face cu registrul electronic și forța juridică a acestuia. El trebuie să fie transparent și accesibil și are aceeași forță juridică ca anexa 3 la regulamentul din 2008 automat în acest registru trebuie să fie înregistrate indicațiile geografice vizate de reguli specifice um, care trebuie stabilite de comisie. În ceea ce privește acest registru, pot să vă spun că mă bucur că se pot fi incluse și indicații geografice produse în țări terțe și protejate în Uniunea Europeană conform acordurilor internaționale, dacă aceste țări terțe solicită acest lucru. Acest lucru poate fi util pentru nego- în negocierile din domeniul comercial. Există anumite țări terțe care și-au exprimat deja interesul în acest sens. Și în al treilea rând, um, vreau să vorbesc și despre alegerea momentului pentru legislație. Și legislația trebuie să aibă un calendar foarte clar și cadrul trebuie să fie și el foarte clar. Vreau ca perioada de examinare pentru solicitările de înregistrare să nu fie de două luni, ci de șase luni acest lucru se găsește în regulamentul privind uh, calitatea produselor agroalimentare și în această situație înseamnă că, practic, indicațiile geografice vor primi același tratament. Iar, în final, în legătură cu puterile delegate, uh, cred că acestea ar trebui să fie delegate pe 5 ani, un termen care să se poată uh, prelungi cu încă 5 ani, eventual. Acest lucru vizează elementele cele mai importante ale regulamentului, așadar astfel Parlamentul ar avea posibilitatea de a evalua um, cât de bine s-a pus în aplicare regulamentul, urmând însă ca acest calendar să fie strict. Cam asta am avut de spus, acestea sunt amendamentele pe care le-am înaintat și aștept cu interes să, um, să aud ce părere aveți. Cred că putem ajunge la un rezultat bun și putem obține un aviz util uh, pentru comisiile uh, Agri și Envi. Mulțumim foarte mult! Ne propuneți să facem și o degustare? În primul rând, raportorii din umbră vor primi cuvântul. Domnule Kelly? Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. După cum ați spus și dumneavoastră, cu mult spirit. E bine pentru noi că putem să discutăm despre acest subiect îmbătător care este acest raport. Cine știe, poate o să facem și o degustare. Ce vreau eu, eu, să, eu să spun este că mă bucur de propunerile venite de la Comisie. Avem o posibilitate aici de a îmbunătăți uh, regulile existente cu privire la definirea, protecția și um, etichetarea băuturilor spiritoase. Este adevărat că modificările sunt destul de importante, dar cred că ele sunt importante și, um, pentru sector. Uh, Mă bucur că există și o bază juri, un temei juridic din nou. Vreau să atrag atenția asupra faptului că industria uh, băuturilor spiritoase exportă 94% din piață. Um, noi, Irlanda, reprezentăm uh, un exportator foarte important uh, în acest domeniu și dacă Marea Britanie părăsește Uniunea Europeană, whisky-ul scoțian nu va mai reprezenta un produs european. Un punct important pentru cei care susțin ieșirea Marii Britanii. Este importantă și armonizarea procedurilor de înregistrare a indicațiilor geografice și mă bucur să văd că Comisia confirmă că nu dorește să introducă nicio schimbare în acest sens care să afecteze practicile de producție. În acest sens, uh, nu există niciun motiv de îngrijorare pentru ceea, privind ceea ce propune Comisia, dar există niște um, probleme de formulare care exist, um, pe care le-am observat. De asemenea, văd că există și niște schimbări propuse la nivelul politicii uh, care ar putea crea anumite probleme și acolo trebuie să fim uh, atenți. Mă bucur de amendamentele colegului Nicola Dante. Am văzut care sunt amendamentele înaintate de comisie uh, și care vizează îmbunătățirea controlelor și corectarea unor greșeli care există. Există și amendamente prin care se dorește um, îndepărtarea unor um, probleme vizând uh, registrul și codul um, VAMAL al Uniunii Europene și mi se pare că acest domeniu este foarte important în domeniul produselor contrafăcute, care au dus la o pierdere de 4,3 miliarde de euro pentru Uniunea Europeană în 2016. Așadar, avem nevoie de noi pre, um, prevederi în acest domeniu care să ne ajute să luptăm în continuare, mai ales cu frauda provenită din um, Asia, uh, din Asia de Sud-Est. Mulțumim. Eva McClarke. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt de acord cu multe lucruri pe care le-a spus domnul Kelly, dar lăsând Brexitul și whisky-ul um, deoparte, ne bucurăm foarte mult de această uh, propunere cu o structură largă uh, pentru că va fi foarte bună pentru acest sector. Nu suntem siguri însă că uh, unele dintre prevederi vor reuși să asigure nivelul de protecție necesar. Ne bucurăm foarte mult că raportorul a ținut cont de ceea ce am avut de spus și că a înaintat amendamente relevante în acest domeniu um, și care vizează rezolvarea problemelor din sector. Acest sector este un um, Uh, contributor foarte important la bugetul Uniunii, Uniunii Europene. În 2016 este vorba despre 10 miliarde de euro și 50% uh, din firmele din acest domeniu sunt IMM-uri. Rata de creștere este de 7% pe an, așa că trebuie să ne asigurăm că nu se creează poveri administrative suplimentare prin uh, noua propunere și nu se creează niciun element, element care să Uh, creeze probleme pentru exporturi. Ne bucurăm foarte mult că se creează siguranță în domeniul juridic, de exemplu se vorbește despre registru, despre anexa 3 și uh, ne bucurăm că se vorbește și despre etichetare și posibilitatea traducerii în țările terțe. Acest lucru este important și Important este și, importantă este și combaterea produselor contrafăcute, care ar trebui discutată puțin mai mult. În, această, um, în acest context, Comisia are posibilitatea de a umple acest gol care există în legislația actuală și ar trebui să creeze mai multe posibilități de interceptare a bunurilor contrafăcute care sunt în tranzit în Uniunea Europeană. În ceea ce privește protecția națională și internațională, credem că o indicație geografică trebuie să poată să fie protejată și la nivel național și la nivel european. Așa că nu considerăm că mai e nevoie de această prevedere în articolul 22. Dar, per total, considerăm că raportorul a lucrat foarte bine, așteptăm o cooperare foarte bună și sperăm să găsim un compromis foarte bun. Mulțumesc foarte mult pentru grupul ALDE Federica. Mulțumesc, domnule președinte. Am vorbit, un, uh, am vorbit foarte exhaustiv în mai, chiar fără a avea documente. Cred că se cunosc foarte bine argumentele tuturor părților. Domnul raportor ne-a spus ce avea de spus și îi mulțumesc foarte mult uh, pentru tot ce a făcut. Uh, din punctul meu de vedere, esențial este să se modernizeze procedura de înregistrare a indicațiilor geografice protejate din Europa. Există trei obiective prioritare și anume să îmbunătățim protecția, să îmbunătățim siguranța juridică. Acest lucru este esențial și produc- producătorii ne spun acest lucru. În plus, să informăm consumatorii mai bine. Proiectul este așadar foarte bun și mulțumesc încă o dată raportorului nostru care reia o serie de puncte discutate în dialogul din mai, nu am să le reamintesc, pentru că oricum dumnealui a spus esențialul. Mă bucur foarte mult că va exista securitate juridică datorită registrului electronic despre care a discutat și dumnealui. Este important acest lucru pentru că va fi simplificată procedura de înregistrare, acolo vor fi disponibile toate informațiile pentru consumatori. Este important că va exista posibilitatea și de a se traduce indicațiile geografice protejate în uh, Um, țările terțe, dacă este necesar acest lucru conform legislației naționale din aceste, aceste țări. și să ținem cont de faptul că exporturile spre aceste țări sunt, uh, este important, de exemplu, în America de Sud, în America de Sud există exporturi mari, dar și în Africa și în Asia de Sud. Mulți colegi au cerut uh, să se aplice regulile de protecție a indicației geografice și la nivelul um, produselor care doar tranzitează Uniunea Europeană. Și vreau să vă amintesc că acest lucru este foarte important pentru că uh, sectorul întreg um, uh, al um, băuturilor spiritoase are o cifră de afaceri de 740 de milioane de euro și foarte mulți angajați. Acest lucru este foarte important Deci, uh, acest lucru este foarte important. O să ne pară rău însă că acest raport nu discută și despre actele de execuție, actele de punere în aplicare. Mi se pare că prin acest raport se dă un cec în alb comisiei care va avea posibilitatea pe viitor să accepte, să refuze sau să șteargă o înregistrare privind o indicație geografică protejată, fără ca noi să avem posibilitatea de a ne opune. Am înțeles care sunt argumentele raportorului, le-am înțeles încă de acum două luni, și anume că trebuie să ne păstrăm capacitatea de a reacționa rapid. Da, aceasta este importantă, dar nu consider că ar trebui să ne abandonăm puterea de control democratic aceasta este până la urmă cel mai important rol al nostru și eu am să depun amendamente în acest sens. Cred că actele de punere în aplicare um, ar trebui uh, limitate în acest sens. Și vor mai exista și alți colegi care vor uh, înainta amendamente în acest sens. Deci, iată, în, în domeniul agroalimentar, uh, băuturile spiritoase reprezintă cel mai important produs de export. Uh, în acest domeniu există peste un milion de locuri de muncă, deci este foarte important să existe un consens în acest uh, domeniu, chiar și asupra acestui element mai mic și mai puțin important. Pentru verzi, doamna Forența are cuvântul. Nu pentru verzi, spune președintele, pentru GUE. Da, n-am trecut într-un alt grup. Și noi, GUE, dorim să-i mulțumim raportoarei pentru aviz, susținem această inițiativă a Comisiei, care va modifica legislația curentă privind băuturile spiritoase. Prioritatea noastră este următoarea, îmbunătățirea nivelului de producție, de proiect, protecție pentru un sector important. Este un domeniu care trebuie să fie încurajat, care pentru a menține un nivel înalt de producție etică, avem nevoie de legislație care să facă acest lucru. Pentru a menține producția în Uniunea Europeană și pentru a garanta Uh, drepturile consumatorilor, deci o etichetare transparență. Sunt câteva elemente importante ale avizului din punct de vedere al INTA. Nu suntem de acord cu ideea ca Comisia să poată să folosească fără control uh, diversele posibilități legislative, preferăm uh, actele de punere în aplicare și nu cele delegate, pentru că ar afecta părți importante ale regulamentului nu vrem ca puterile delegate să fie acordate mai mult de 5 ani, trebuie reintrodusă o prevedere care să spună că pentru băuturile spiritoase de export să poată să existe o traducere pe etichete, fără nevoia unor acte delegate, pentru care asta ar însemna o birocrație în plus și nu e necesară. Suntem de acord cu raportul și anume că e important să combatem contrafacerea, răspunderea de a verifica faptul că nu se folosesc ilegal indicațiile geografice este a statelor membre. Ele sunt cele care trebuie să aplice regulile. Deci trebuie să existe un cadru ca să putem retrage de pe piață produsele contrafăcute. Există definiții legate de arome pentru că ele pot să-i înșele pe consumatori. Este important uh, ca pentru comerțul cu statele terțe. Considerăm că e important să clarificăm regulile pentru procedura referitoare la indicațiile geografice, să creăm, eu știu, un regim, un registru european al băuturilor spiritoase. Asta ar fi un progres, dar trebuie să aibă acces la el și producătorii mici pentru a promova prețurile de producție care să permită supraviețuirea sectorului și care să permită uh, existența unor venituri corecte pentru agricultori deci registrul acesta s-ar adăuga regulilor existențe, aș spune. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc pentru FTD, Tiziana Beghin. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt uh, de acord cu ceea ce s-a spus aici, așa nume că băturile spiritoase de foarte bună calitate și vinurile de bună calitate sunt produse în Italia zeci de asemenea produse, sute de asemenea produse vin din țara noastră și sunt supuse indicațiilor geografice. Mulțumesc raportare pentru activitate și pentru proiectul de raport. Cred că e important să modificăm uh, regulile pentru a reflecta modificările care au loc pe piață. Sunt de acord cu această idee să avem etichete și cu traducere în limbi străine și cu ideea acestui registru electronic. Sunt de acord cu restrângerea perioadei eh, puterilor delegate. Sigur că raportarea a modificat aspectele relevante din punct de vedere al comerțului internațional, Aș vrea de asemenea să mai spun câteva lucruri, să răspund la îndoielile legate de această propunere, dar uh, care au un impact indirect asupra pieței, pe, la care s-a referit și colega mea. În primul rând, sunt oarecum încurcată de alineatul 5 din articolul 8, care se referă uh, la băuturi. Sigur, există produse cum ar fi aroma de ciocolată. Cred că din în afara Uniunii Europene există elemente în diverse băuturi care imită originalul, deci trebuie să analizăm acest lucru din această perspectivă. În articolul 38, Comisia a ales uh, un instrument pentru limitarea zonelor de indicații geografice. Acest lucru trebuie făcut local, deci este important ca articolul acesta să fie aliniat la principiul subsidiarității. Articolul 34. Nu văd de ce Comisia a hotărât să elimine indicația geografică după actele de punere în aplicare. Uh, E, eliminarea unei indicații geografice e un proces lung și ține de alegerea originii. Și tot aici aș vrea să mai spun ceva, și anume, raportoarea a modificat anumite elemente ale acestui punct. Este important să actualizăm situația, dar cred că mergem cumva prea departe și avem nevoie de un echilibru mai bun cu statele membre. Trebuie să, eu știu, primim mai multe explicații, mai multe exemple apropo de asigurarea uniformității legislației. Mulțumesc. Martin. Mulțumesc. Ne interesează și pe noi subiectul acesta. Sean Kelly avea foarte, dreptat, foarte multă dreptate apropo de Brexit. Niciun alt domeniu nu a beneficiat de politica comercială proactivă Uh, din Europa, uh, în afară de whisky-ul și berea din uh, Irlanda și Scoția. Și e păcat că o să pierdem acest lucru, mai ales în ceea ce privește whisky cu scoțian după uh, Brexit. Vreau să-i mulțumesc lui Nicola Danti pentru raport. Am o preocupare și jumătate, dacă vreți. Principala este următoarea. Propunerea Comisiei spune că producătorul nu trebuie să mai urmeze regulile vamale europene dacă vrea să pună pe produs o etichetă privind originea. Asta trebuie să fie locul în care se produce produsul respectiv și nu cred că aceste reguli ale codului VAMAL sunt uh, potrivite aici. Ar trebui să ne dea niște exemple de ce nu se face aceasta. Mă refer la whisky-ul scoțian și asta e un exemplu real. Să zicem că îl cumperi din Franța, de la patru distelerii, îl amesteci în Franța, dar e whisky scoțian. Dar conform uh, regulilor noi propuse aici, devine un produs francez. Ceea ce îi va uh, păcăli pe consumatori So, alt exemplu, whisky scoțian trimis în Bulgar. Bulgaria se adaugă niște arome 85% din producție este whisky scoțian, dar devine un produs bulgaresc. Nu cred că procedura din codul VAMAL este potrivită aici și o să înaintăm un amendament în acest sens. Cealaltă jumătate de preocupare, dacă vreți, în considerente, Nicolas Dante are o prevedere pentru a împiedica tranzitul prin Uniunea Europeană a indicațiilor uh, de geografice false. Cred că ar trebui să fie pus în text chestia asta și nu în considerente. Și susțin majoritatea raportului lui. Mulțumesc. Mulțumesc de la DG Agri, Francis Fay și de la DG Trade, Lucas Cifoni. Mulțumesc, domnule Luca Ceafoni e colegul meu, tot de la DGAgri, de, și vorbim ca cu o singură voce cu DG3, deci o să-i dau cuvântul lui Luca să răspundă la cele spuse aici. Mulțumesc, domnule președinte. Dialogul cu Parlamentul European este binevenit ca urmare a adoptării propunerii Comisiei la 1 decembrie 2016 uh, sectorul băuturilor spiritoase uh, aduce plus valoare la sectorul agricol din Europa și e strategic pentru indicațiile geografice. Regulamentul curent privind băuturile spiritoase a funcționat foarte bine în, în trecut și a dus la creșterea acestui sector. Propunerea comisiei nu vrea să modifice regulile, ci vrea să le îmbunătățească textul legislativ și să simplifice uh, procedurile privind indicațiile geografice care sunt curente și care sunt destul de greoaie. Comisia salută amendamentele propuse de europarlamentarul Danti, care au același scop și care îmbunătățesc uh, foarte mult textul juridic. Există totuși niște dificultăți pentru Comisie privind unele din aceste amendamente, mai ales în partea referitoare la indicațiile geografice. De exemplu, problema duratei uh, analizei uh, comisiei termenul de șase luni în care se analizează cererea privind indicația geografică. Asta e o chestiune foarte delicată care trebuie bine analizată înainte de a susține așa ceva. Trebuie să ne asigurăm că serviciile comisiei pot să îndeplinească acest termen de șase luni. De exemplu, dacă regulamentul uh, aliniat la principiul subsidiarității, ar putea să definească analiza unei cereri uh, care cade de la, care ține de la început de responsabilitatea statului membru, care e cazul pe, în domeniul alimentar, asta ar avea un impact asupra duratei uh, analizei comisiei. Comisia ar continua să acopere dimensiunea europeană, adică să elimine opoziția la nivel european, dar evaluarea ar fi făcută la nivelul statului membru iar comisia ar face doar o simplă verificare că nu există niște erori clare. O asemenea abordare ar, ar uh, permite analiza la nivel european să se facă într-un timp mai scurt. În plus, mai există un amendament privind uh, considerentul referitor la produsele cu indicație geografică care tranzitează Europa nu corespunde niciunei reguli uh, operaționale. Poate că ar fi bine să se introducă și o regulă operațională legată de acest considerent uh, în textul regulamentului înlocuirea cuvântului protected, protejat cu cuvântul registered, înregistrat înaintea eh, indicației geografice, trebuie verificat dacă nu sunt consecințe la nivel internațional. În general, Comisia dorește să ajungă la un un rezultat echilibrat, satisfăcător, care să ducă la creșterea acestui sector. Și în acest context este gata oricând să explice și să discute orice chestiuni care ar putea să rămână neclare. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumim că ați vorbit pe o singură voce. Și în concluzie, o să dau cuvântul raportorului domnul Danti. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc tuturor raportorilor din umbră, mulțumesc colegilor care au intervenit. Ținând cont de intervențiile tuturor și de observațiile făcute, cred că nu sunt probleme, că vom găsi o soluție comună și vom redacta un aviz bun, un aviz uh, împărtășit și de celelalte comisii parlamentare. Poate că n-am fost uh, suficient de ambițios, regret, sunt dezolat, mai ales în ceea ce privește contrafacerile. M-am limitat la uh, ideea de a avea un considerent. David a cerut un amendament, sunt de acord cu acest lucru. De ce nu? Putem să punem considerentul în uh, partea dispozitivă a textului ce a spus Comisia Europeană. Am uh, prevăzut că termenele acestea să fie reduse la jumătate, de la 12 la 6 luni. De ce? Pentru că noi credem că e nevoie de o regulă comună, omogenă la nivel european. Dacă e nevoie de 6 luni ca să se analizeze și să se recunoască o indicație geografică pentru o, o brânză, poate că la fel se poate face și pentru un produs spiritos. Ne-am gândit că putem uniformiza termenele. Pentru un produs avem nevoie de 6 luni, pentru altul de 12 luni. Apoi comisia trebuie să facă toate verificările înainte de intrarea în vigoare a acestui regulament cadru pentru aceste băuturi spiritoase trebuie făcut uh, înainte de intrarea în vigoare a acestui regulament pentru a evita exact o contradicție sau o dificultate. Dar cred că toate aceste lucruri vor putea fi examinate și cred că vom găsi un acord între colegi. Mulțumesc intervenienților, aștept amendamentele tuturor pentru că Textul este perfectibil. Domnule președinte, cu degustarea. Eu sunt gata să fac degustarea. Poate o să putem să venim cu sticla noastră la sfârșitul reuniunii, după voturi și o să vedem atunci dacă whisky-ul scoțian e mai bun decât whisky-ul irlandez, ar fi un concurs între cele două whisky-uri. Fiecare coleg poate să vină cu sticla personală, de... ca să le gustăm, mulțumesc. Perfect. O să vedem uh, ce fel de uh, băutură spirstoasă avem noi uh, în Saxonia inferioară. Adoptarea raportului se va face pe 25 septembrie. Deci gândiți-vă 25 septembrie pentru că o să gustăm o măsură de o serie mare de spiritoase. Termenul pentru amendamente este 14 iulie la ora 12. Deci vă rog să respectați diferitele competențe ale diferitelor comisii, astfel încât uh, divizarea competențelor între Envi și INTA să nu fie o problemă pentru că nu-mi face plăcere să declar că unele amendamente sunt inadmisibile. Să evităm acest exercițiu. Mulțumesc foarte mult! Am terminat cu punctul 24, trecem acum la punctul 25 și 26, dezbatere comună, recomandarea privind mandatul de negociere pentru acordul comercial cu Australia și la fel pentru acordul comercial cu Noua Zeelandă. Raportorul este domnul Daniel Caspari și îi dau cuvântul imediat. Domnule președinte, doamnelor și domnilor, deja de mai multe ori în Parlamentul European am obținut majoritate largă pentru a duce negocieri cu Australia și Noua Zeelandă pentru a se încheia un acord comercial. S-a vorbit despre acest lucru și în ultima com- uh, strategie comercială a Comisiei și în ultima lună s-a făcut un exercițiu de obținere de informații foarte uh, amplu pentru a se vedea care sunt interesele celor două părți în cadrul negocierilor. În, ca, în timpul acestui uh, an uh, ne așteptăm ca și pentru Australia și pentru Noua Zeelandă uh, să ne trimită Comisia un proiect de mandat de negociere și urmează ca uh, noi, Comisia noastră și plenul să ia poziție la această propunere. Astăzi aveți la dispoziție o, o propunere de re, recomandare din partea Parlamentului pentru Australia și pentru Noua Zeelandă. Uh, acest document include foarte multe puncte importante pentru noi. Aș vrea să vă reamintesc că vrem uh, prin acest uh, acord să obținem acces la piețele respective, uh, vrem să creăm niște perspective de viitor și toate acestea fără a ne reduce standardele și fără a um, crea orice fel de probleme sau um, um, vreo problemă suplimentară din punct de vedere cultural. Vă prezint așadar acest, acest proiect de document. În prezent nu avem posibilitatea de a face foarte multe pentru că nu avem un mandat de negociere clar, deci cred că va trebui să mai discutăm amendamentele uh, pe aici și pe acolo atunci când vom avea un proiect de mandat și din uh, partea comisiei. Oricum ar fi, uh, vreau să dau colegilor și colegelor posibilitatea de a discuta acest document pe care l-am pus eu la punct deja. Deja Comisia Agri ne-a spus că vrea să um, ne dea un aviz și sper că ar trebui să aibă, uh, și cred că ar trebui să aibă timp să facă acest lucru. Se dorește în um, prezent ca Consiliul să ia o decizie cu privire la mandatul de negociere pe 10 noiembrie și asta înseamnă că Comisia ne va pune documentul la dispoziție mai devreme și sper ca Parlamentul să aibă timpul să ia o poziție față de acest mandat înainte să hotărască Consiliul ceva. De ce facem acest lucru? Pentru că Australia și Noua Zeelandă sunt partenerii noștri nu numai istoric, ci și în prezent, pentru că avem aceleași valori, aceleași convingeri și, sigur, aceste două țări doresc să le apere împreună cu noi. Avem relații economice foarte bune um, și uh, care sunt complementare. De exemplu, există foarte mult export de carne de la anumite alimente, de la anumite animale care se produc foarte bine într-un anumit um, anotimp la noi și în alt anotimp în Australia sau în Noua Zeelandă. Există deja multe firme care sunt active în Noua Zeelandă și Australia și care vând produse acolo, dar se lovesc de anumite probleme, cum ar fi nerecunoașterea reciprocă a standardelor în această situație ar trebui practic să ne ajutăm firmele să vândă mai bine pe aceste piețe, ajutându-le astfel să creeze locuri de muncă la noi acasă și sperăm ca și Comisia să înțeleagă acest lucru și um, să înceapă negocierile pentru aceste acorduri cu grijă, dar cât mai rapid. Și noi sperăm să um, participăm la aceste negocieri și să reușim să decidem asupra unui acord. Mulțumesc! Deci este vorba despre tăcerea mieilor, dar fiecare în anotimpul lui. Pentru socialiști și democrați, acum Carolin Caspar, raportor din umbră. Uh, mulțumesc, domnule președinte, tăcerea mieilor, dar nu și tăcerea mea, pentru că am câte ceva de spus. În primul rând vreau să mulțumesc raportorului pentru cele două proiecte de document. Suntem de acord, într-adevăr, că ne dorim un acord corect cu Australia și Noua Zeelandă, din care toată lumea să aibă de câștigat. De aceea este important și să nu facem aceleași greșeli ca până acum. Trebuie ca din timp să vorbim despre domeniile cele mai problematice. Acest lucru este important pentru noi și uh, sperăm să obținem un tratat care să fie și un model bun pentru niște tra- uh, tratate viitoare. Uh, deci, practic, trebuie să obținem un tratat bun pe care să-l mai putem folosi și pe viitor. De aceea, de exemplu, ă, capitolul ă, pentru, privind durabilitatea trebuie să conțină ă, mecanisme de siguranță și acest lucru este foarte important. Dacă nu reușim să obținem un tratat bun cu Australia și cu Noua Zeelandă, acest lucru nu va fi bun. În ceea ce privește proiectele de rezoluție, vreau să vă spun că uh, văd puncte importante uh, și interesante în ele, dar lipsesc și anumite puncte. De exemplu, în ceea ce privește durabilitatea, aceasta nu este discutată în acest document. Anul trecut uh, am adoptat împreună o rezoluție comună și acolo aveam un capitol privind durabilitatea, dar aici nu se discută despre acest lucru. Mai există și alte amendamente pe care le vom înainta, de exemplu privind CSR, privind um, normele de um, muncă ale OIM și privind societatea civilă sau um, a grupurilor uh, de consiliere interne. Considerăm că acestea sunt elemente importante și, de asemenea, după cum spuneam, la capitolul durabilitate trebuie să existe uh, mecanisme de sancțiune. Mai există și transparență, cooperare între legi, um, legiuitori uh, și alte astfel de elemente care sunt importante pentru noi. Trebuie să existe și dreptul de legiferare dar și acesta este un domeniu care nu este formulat suficient de uh, strict și acolo trebuie să mai lucrăm. Am să înaintez de asemenea un, document, un amendament legat de combaterea corupției. În legătură cu hotărârea Singapore, vreau să mai vorbesc uh, despre faptul că există mai multe feluri de tratate, tratate privind investițiile, tratate privind um, domeniul comercial și Comisiei îi se cere ca aceste tratate să fie separate. Am discutat deja despre acest lucru, dar nu am reușit să ajungem la un consens. consens cred că ar trebui să hotărâm în primul rând în comisia noastră ce poziție vrem să avem și apoi să cerem comisiei să vină cu o soluție cât mai rapid. Am vorbit uh, de asemenea și cu um, reprezentanții Australiei în legătură cu protecția juridică și ar trebui să vedem ce putem uh, să facem în acest sens. În legătură cu protecția investitorilor, propunerea noastră ar fi să se folosească întâi instanțele naționale, urmând după aceea să se apeleze la Tribunalul de Arbitraj. Am și câteva întrebări de ordin organizatoric. Am văzut că pe 15 septembrie este termenul limită pentru amendamente. Mi se pare un termen foarte ambițios să avem un termen limită uh, imediat după vacanța de vară. După cum spunea și colegul nostru, um, Consiliul va vota la sfârșitul anului. Avem și o călătorie de serviciu, o deplasare în Australia și Noua Zeelandă. Și s-a spus de asemenea că și Comisia Agri dorește să înainteze un aviz, dar să știți că sunt și alte comisii care doresc să redacteze avize și ar trebui să ținem cont și de ele. Deci cred că termenul nu este foarte generos. Cred că nu ar trebui să redactăm o rezoluție fără să avem un schimb de puncte de vedere. Mi se pare că ne mișcăm foarte rapid și pentru mine este foarte important să facem o treabă de calitate, nu neapărat să facem o treabă rapidă. În rest, lucrurile sunt foarte clare, standardele trebuie să se respecte, trebuie să se asigure transparența, trebuie să ne apărăm standardele europene și mai ales trebuie ca acordul să fie benefic pentru toată lumea și să existe avantaje economice. Trebuie să se respecte uh, standardele de mediu, uh, drepturile uh, salariaților trebuie să se implice și societatea civilă și cred că dacă respectăm toate aceste criterii vom ajunge la un document bun. Aștept cu interes cooperarea cu dumneavoastră și mulțumesc încă o dată raportorului. Mulțumim încă o dată. În ceea ce privește problema cu termenul limită pentru amendamente, pot să vă spun că abia după vacanța de vară o să vă spun care este exact termenul limită pentru amendamente, tocmai pentru ca să ținem cont uh, de ce se mai întâmplă până atunci. Deci nu este un termen strict, uh, depinde de ce se mai întâmplă și ce hotărăște Consiliul. Deci termenul îl veți primi pe 30 august. Emma, vă rog. Da, suntem doi la preț de unul la ECR. Ne împărțim ce avem de spus despre Australia și Noua Zeelandă. Mai întâi niște observații generale despre Australia și colegul, apoi o să vorbesc despre Noua Zeelandă. Mai întâi să-l felicit pe raportor pentru inițiativă și sper că aceste luții vor face Consiliu și Comisia să avanseze <clears throat> și să se declanșeze negocierile la toamnă. Australia, Noua Zeelandă sunt pe aceeași lungime de undă cu noi, avem interese comune și în regulile multilaterale pentru comerț și punerea în comun a beneficiilor comerțului liber. E extrem de important. Relația cu Australia, relația comercială existentă sunt foarte importante. Comerțul cu bune servicii în ambele direcții de 70 miliarde anul trecut, potențialul asocierii încă nu e suficient explorat și sper că un acord de liber schimb să fac acest lucru. Era de mult vreme să se treacă acorduri de liber schimb între Australia și mulți parteneri comerciali și pe piețele asiatice strategice pentru noi în egală măsură. Grupul meu sprijină rezoluția cu privire la Australia și așteaptă <clears throat> un acord de liber schimb cât mai ambițios și cuprinzător care să elimine tarifele și barierele netarifare în același timp. Uniunea Europeană are o șansă reală în acest moment <clears throat> pe arena globală comercială. Trebuie să fim curajos, să ne mișcăm rapid la înălțimea ambiției arătate de australieni în ce privește forța de lucru și hotărârea de a ajunge cât mai rapid la încheierea negocierilor și așteptăm cu interes aceste negocieri care se încheie cât mai rapid. Mulțumesc! colegul cu actul 2 în dubla calitate ca raportor din umbră privind Noua Zeelandă, sprijin ce a spus colega Emma, importanța Noi Zeelandă ca partener, acordurile existente, acordul bilateral de recunoaștere reciprocă, anumite certificate tehnice și acordul veterinar Echivalența SPS cu privire la standardele UE reprezintă o platformă solidă pe care să <clears throat> construim o relație comercială și mai puternică. Modelul va fi cel utilizat uh, la CETA cu Canada, indexul de libertate de a face afaceri, Noua Zeelandă ocupă un loc fruntaș și totuși Uniunea Europeană pierde segmente de piață pe această piață importantă. În ultimii 20 de ani, ponderea pe piață la primele 10 exporte în Noua Zeelandă a scăzut cu 4%. Această tendință nu se va schimba decât dacă adoptăm o politică ambițioasă comercială față de această țară. Salutăm această rezoluție, suntem de aceeași părere cu domnul raportor în acord de liber schimb cu Noua Zeelandă va extinde accesul companiilor europene pe piața Asia-Pacific, conectându-le cu economiile asiatice în cea mai rapidă dezvoltare, va asigura companiilor de toate dimensiunile să beneficieze de forma liberului schimb cu această țară. În plus, Noua Zeelandă <clears throat> reprezintă consumatori care vor uh, inovare, cum uh, sunt metodele de plată electronice, rețeaua Smart City. Un acord de liber schimb pe această piață ar da șanse mai mari pentru companiile europene uh, din linia întâi în ce privește instrumentele și abilitățile. Grupul nostru speră că și Comisia va fi în înălțimea acestor speranțe și va negocia un acord ambițios. Mulțumesc. Domnul Tacula, din partea liberă. Ensinnäkin voin sanoa, että istutaan täällä ihan yhdellä hatulla. Eli liberaalien... Ne pare rău, avem probleme cu interpretarea din finlandeză. Oliko, Mulțumesc. Se pare că finlandeza nu e prevăzută în această reuniune. Nu e prevăzută finlandeza ca limba de interpretare la această reuniune. Do you know why it's a heavenly language? Because Știți de ce nu învață nimeni finlandeza, spune vorbitorul, pentru că îți trebuie o veșnicie să o înveți. O să încerc să folosesc engleza mea proastă, nu cu finlandezii. Am început să vă spun că <clears throat> mulțumesc domnului președinte. Liberalii au o singură calitate aici. Australia și Noua Zeelandă le tratăm la fel, dar desigur că încercăm nu știu cum să vă spun, să le tratăm egal. Vin roșu din Australia și vin alb din Noua Zeelandă. În fine, îi mulțumesc domnului raportor, domnul Caspari, pentru acest proiect de raport și trebuie să vă spun că e imposibil să găsesc ceva cu care să nu fiu de acord în ce privește Australia și Noua Zeelandă. Niște parteneri comerciale extraordinari pentru Uniunea Europeană și sper că aceste acorduri o să dea noi posibilități pentru companiile europene, în special pentru IMM-uri. Reuniunea grupului de monitorizare cu oamenii de afaceri în Australia de acum două săptămâni a dat o imagine de ansamblu cu la numărul mare de sectoare cu care putem avea o colaborare valoroasă, servicii, comerț electronic, investiții, vor fi uh, capitole cheie ale viitorului acord. Totuși trebuie să spun că domnul Caspari a făcut o treabă minunată până acum cu proiectul de raport și ați ridicat toate aspectele relevante. Până acum nu pot decât să fiu de acord cu dumneavoastră. Dacă găsesc ceva cu care să nu fiu de acord, o să vă anunț. Așa mă face domnul președinte să vorbesc mai puțin, având finlandeza regimul de interpretare. Da, scurci la obiect, spune președintele. Desigur că puteți propune amendamente în limba finlandeză, dacă doriți. Anne-Marie Miner are cuvântul din partea GUE. Olandeza e în regimul de interpretare? Da, mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnului raportor. Domnule președinte, nu avem obiecții de principiu în ce privește produsele de la cel capăt al lumii, decât că vin de la capătul lumii și trebuie transportate de acolo. Produse care chiar nu se pot duce în altă parte, sigur, de ce nu, dar dacă sunt produse care călătoresc și fac ocolul planetei numai ca să ajungă la noi, de ce? De ce trebuie să aducem lapte din Australia sau Noua Zeelandă. Ce, nu avem vaci aici? Recent a fost reuniunea G20 și am auzit discursuri minunate despre Uniunea Europeană, angajamentele de luptă împotriva încălzirii climatice și în același timp Comisia Europeană încheie noi și noi acorduri comerciale care nu contribuie deloc la realizarea obiectivelor, ba din potrivă. Aș vrea să vă atrag atenția spre acest aspect. Se pune accentul pe acorduri comerciale care sunt contrare obiectivelor de a combate schimbările climatice. Nici Australia nu e le fruntaș la combaterea schimbărilor climatice. Trebuie să ne gândim la consecințele politicii în Canada care forează pentru gaze din șisturi, nici ea n-ar trebui să uh, aduc aceste produse negative pentru mediu. Apoi arbitrajul cu Australia. Știu că Australia are un acord cu China care pune probleme. Iar Comisia insistă să avem aceste arbitraje private. Deși știm că sunt multe țări care au o experiență negativă cu arbitrajul privat, care până la urmă nu e așa de bun cum încearcă să ne-l prezinte Australia, este de drept. Și atunci de ce ne trebuie arbitraj privat? Guvernul australian se confruntă cu demonstrații de masă împotriva unei legislații care prevede o restrângere a codului muncii pentru că ar duce la o denaturare a concurenței și eu mă gândesc la codul muncii de la noi. Sper că comisia va fi vigilentă să nu existe o coborare a ștachetei sociale. Sper că rezoluția va veni cât mai rapid să o putem examina și reacționa. Acum, partea doamna Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, sunt de acord cu ce a spus antevorbitoarea mea. Aș vrea de asemenea să vă întreb de ce aceste două acorduri sunt atât de asemănătoare, din moment ce țările sunt atât de diferite. Cred că dacă ar fi să ne uităm cu adevărat la produse, ă, dacă le vom analiza, va trebui să facem o diferență. Pentru mine cel mai important exemplu este laptele care provine din Noua Zeelandă. Lăsând la o parte problemele de mediu, care vor fi discutate și ele, ce este important este că Noua Zeelandă are posibilitatea de a produce ă, cu costuri mai mici. Acest lucru este bun, este bine și pentru animale, dar dacă ne gândim uh, la ce se va întâmpla la nivel global, uh, efectul va fi că se vor închide gospodării care produceau lapte, uh, de exemplu, în Bavaria, în landul de unde provin și eu. Deci, practic, va exista o problemă din acest punct de vedere și nu cred că acesta este scopul nostru. Să fim așadar atenți și la efectele neașteptate a ceea ce facem. Și al doilea lucru pe care vreau să-l spun uh, are de-a face cu ceva ce a spus deja uh, antevorbitoarea mea. Există o problemă cu cărbunele, pentru că, de exemplu, la mine, chiar la mine în Bavaria există o, fa- o uzină care lucrează cu cărbuni din Australia și care produce mai multe emisii de substanțe poluante decât tot traficul auto din München. Chiar vrem să extindem acest uh, domeniu, chiar vrem să intre și mai mult cărbune în Uniunea Europeană în urma acestui acord Cred că aceste acorduri ascund anumite pericole pe care noi nici nu le simțim în prezent. Mulțumesc. Și pentru FDD, doamna Beghin. Ringrazio il collega Caspari per il... Mulțumesc, domnule președinte. Îi mulțumesc și eu domnului Caspari pentru munca depusă. În vorba de un acord de liber schimb. Nu cred că trebuie să fie multă controversă. Avem relații comerciale cu aceste țări cu care avem legături solide și de lungă durată, deși poate în ce privește mediul înconjurător lucrurile nu au fost suficient de bine examinate. Agricultura, în special, care riscă să fie lovită de importuri din aceste țări, deci trebuie să fim prudenți pentru a evita un impact excesiv asupra agricultorilor și crescătorilor de animale, cei care produc carne, lactate și așa mai departe. Odată ce vor fi eliminate dificultățile, nu trebuie să mai rămână probleme. Domnul raportor a spus că e vorba de două țări care respectă statul de drept. Există certitudine și siguranță juridică, protecția investitorilor. Atunci nu înțeleg de ce insistă Comisia cu orice preț să introducă această clauză supranațională cu privire la investiții, când partenerii nu doresc și au motive întemeiate să nu dorească. Deci cred că rezoluția trebuie să țină cont de acest refuz. Noua Zeelandă, Austria și cetățenii europeni nu doresc această curte care să se ocupe de soluționarea litigiilor. Sper că și Consiliul va fi deschis și disponibil pentru a ne da cât mai rapid posibil o mandat de negociere pentru a verifica <clears throat> pe ce, sau de pe ce poziție va începe să negocieze Uniunea Europeană pentru a juca rolul nostru de controlor. Apoi, cred că nu e oportun să evităm uh, implicarea și votul Parlamentelor Naționale. Ar trebui să le permitem Parlamentelor Naționale să se pronunțe în legătură cu integralitatea acordului și nu doar cu o parte la acestuia. Mulțumesc. Mulțumesc. N-am să fiu atât de defensiv uh, încât să zic uh, că ar trebui ca mandatul să nu fie uh, disponibil publicului. Cred că mandatul ar trebui să fie transparent, ca fiecare să aibă dreptul să citească despre ce va fi vorba în negociere. Peter Vers este aici din partea comisiei. Întrebarea mea principală este când vom avea un proiect de mandat. Mulțumesc, domnule președinte. Să vorbim engleză, spune vorbitorul. Mulțumesc, domnule raportor, pentru proiectul de raport. Comisia salută prezentarea la timp și conținutul constructiv. Nu e necesar să repet uh, <clears throat> care e motivul pentru care ne implicăm cu Australia și Noua Zeelandă negocieri de acord de liber schimb. Avem documente foarte ambițioase, detaliate, care acoperă domeniul de aplicare prezentate și la INTA și la grupul de monitorizare la sfârșitul lunii trecute sunt foarte detaliate, ceea ce ar trebui să ne permită să avem discuții foarte ambițioase cu cei din Australia și Noua Zeelandă, chiar dacă am avut unele dificultăți în unele domenii, precum agricultura și indicațiile geografice. După cum știți, pregătim un mandat. Recomandarea pentru decizia Consiliului de a deschide negocierile cu ambele țări. Între timp avem decizia Curții Europene de Justiție privind acordul de liber schimb cu Singapore, care dă o claritate suplimentară în ce privește competența Uniunii Europene și a statelor membre ce privește comerțul și investițiile și pentru noi și pentru partenerii noștri comerciali. Deci așteptăm cu interes să discutăm cu statele membre și cu Parlamentul European impactul acestei decizii sau acestui aviz. Între timp vom finaliza munca pregătitoare și ne așteptăm să prezinte Comisia Consiliului proiectul de mandat împreună cu evaluarea de impact după vacanța de vară și apoi Trebuie să continue activitatea la Consiliu și atât ce Consiliul adoptă aceste mandate, suntem gata să lansăm. Vă mulțumim încă de pe acum pentru încurajare și speranțele înalte legate de ambiție și rapiditate. Sperăm că și statele membre sunt pe aceeași lume de undă. Unele au limite, dar suntem gata să lucrăm cu dumneavoastră, cu grupul de monitorizare și să vă ajutăm în misiunea dumneavoastră viitoare din noiembrie în Australia și Noua Zeelandă. Mulțumim uh, pentru acest răspuns diplomatic, spune domnul președinte. Daniel. Mulțumesc foarte mult pentru aceste dezbatere și pentru părerile pe care le-am auzit. Vă rog să mă înțelegeți uh, și să mă iertați că nu am preluat în document uh, toate lucrurile care ar fi fost importante ar fi fost plictisitor până la urmă dacă n-ar fi putut colegii să transmită amendamente despre durabilitate sau despre OIM, amendamente pe care sigur am să le sprijin și eu. În al doilea rând, aș vrea ca până la urmă să obținem un acord și de comerț și privind investițiile cu Australia și cu Noua Zeelandă și acesta să fie votat în Parlament sunt dispus să discut cu orice parlamentar național în legătură cu acest lucru, pentru că nu are niciun scop ca parlament, nu are niciun rost ca parlamentele naționale să hotărască politica comercială Europei, pentru că parlamentele naționale au confirmat faptul că trebuie să existe un parlament european și atunci aceste parlamente trebuie să accepte că acest parlament poate să facă, poate să ia anumite decizii. Suntem niște reprezentanți aleși a 28 de țări și avem dreptul să luăm deciziile pe care parlamentele naționale, cu bună știință și cu bune argumente, ni le-au conferit. Așadar, mă bucur foarte mult că am putut să spun acest lucru. Mă bucură și hotărârea Singapore și consider că trebuie să existe un tratat de investiții și comercial care intră în competența Uniunii Europene. Am vorbit și cu Comisia Agri, uh, care mi-a spus că dorește un, să emite un aviz. Ne bucurăm foarte mult uh, de toate comisiile care sunt uh, dispuse să ne transmită documente, însă să nu uităm că s-a mai întâmplat să se trezească prea târziu comisiile, să nu mai aibă timp să transmită avizele la timp și uh, trebuie să le amintim că se trezesc prea târziu, nu fiindcă nu le-am trezit noi sau nu le-am dat destul timp, ci pentru că nu s-au gândit să lucreze din timp la aceste avize. Deci să le amintim că timpul este limitat. Am înțeles uh, uh, în plus că avem și noi la sfârșitul lui octombrie sau începutul lui noiembrie o delegație în Australia și Noua Zeelandă motiv pentru care cred că ar trebui să vorbim cu Consiliul ca să nu voteze pe 10 noiembrie. Deci ar trebui să avem un amendament în acest sens sau, dacă nu se poate, să facem, să înaintăm un amendament în plen în acest sens. Noi, Parlamentul, deja de 4-5 ani auzim că ar trebui să avem acest acord cu Australia și Noua Zeelandă și în ultimele luni Comisia a lucrat foarte mult în acest sens. Mă mulțumesc foarte mult, uh, mă bucur foarte mult că deja se poate face ceva în acest sens și cred că ar trebui să continuăm cu acest proces. Deci sunt de acord cu delegația dar sper ca aceasta să nu ducă la o întârziere a acordului. Aștept cu interes așadar, în concluzie, ă, mandatul de negociere și aștept să văd ce se mai întâmplă. Mulțumesc. Președintele, mulțumesc. Iată că toată lumea se bucură la sfârșitul ședinței noastre de astăzi. Intrăm cu bine în vacanța de vară. Închei ă, punctele 25 și 26 cu bine. Să trecem la preferatul meu, diverse. N-avem nimic, minunat. Următoarea întrunire este pe 30-31 august aici la Bruxelles. Distracție plăcută în vacanța de vară, odihnă plăcută și toate cele bune.